Morning, ladies and gentlemen. I like, I... Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Aș dori să începem, dar de, obi- de obicei începem cu raportorul. Și acum avem o problemă. Ce facem? Nici de la punctul următor nu mai, nu mai e nimeni. Ok. Yeah. <laughs> Searching. I'm on the floors. No. Welcome, ladies and gentlemen, and wunderschönen guten Morgen. Bună ziua și bine ați venit, doamnelor și domnilor. Bună dimineața! Avem din nou astăzi o ordine de zi enormă, cu foarte multe puncte de pe ordinea de zi care trebuie discutate. Și avem două probleme pe care trebuie să le rezolvăm înainte de votul de la ora 10. Aș dori să începem cu punctul 1 de pe ordinea de zi de astăzi și să-i dau cuvântul doamnei raportor care a venit. Este vorba de doamna Romana Iordan Cizeli. Vă rog să luați cuvântul. <clears throat> Kot veste, dragi colegi, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. După cum știți, Comisia Europeană a înaintat în 2010, uh, în noiembrie, o, o propunere de directivă a Consiliului pe tema gestionarea combustibilului nuclear uzat și deșeurilor radioactive. Aceasta reprezintă continuarea activităților Comisiei din 2003. Pe atunci, Comisia deja înaintase o propunere comună a două directive, directiva pe securitatea nucleară și gestiunea deșeurilor. Era vorba de așa numitul pachet nuclear și la acel moment uh, aceste propuneri fusese respinse. Directiva pe tema securității nucleare a fost după aceea însă rediscutată de către Parlament și la, început, la sfârșitul mandatului trecut al Parlamentului această directivă a fost adoptată. Iar acum avem uh, pe masă propunerea de directivă pe tema gestionarea combustibilului nuclear uzat și deșeurilor radioactive. De ce uh, directiva din 2003 uh, fusese atunci respinsă? Critica majoră era faptul că directiva nu ținea cont de principiul de subsidiaritate. Au mai existat și alte divergențe de opinie. Unii spuneau că directiva stipulează un sistem comun de investiții. Statele membre au crezut că cerințele pentru finanțarea astfel de activități erau mult prea limitate, prea stricte. Apoi, o altă problemă care nu fusese bine recepționată, bine înțeleasă, a fost uh, faptul că directiva prevedea foarte, uh, termene foarte clare pentru uh, felul în care trebuiau eliminate deșeurile. De exemplu, termenul era anul 2018 și chiar și cea mai avansată țară în acest domeniu nu ar fi putut niciodată să atingă acest obiectiv. E vorba de Finlanda. De asemenea, directiva prevedea mai multe inspecții. Acestea erau, au fost impuse de către comisie sau de către autoritățile de reglementare națională. Comisia sau com Comisia de Experți uh, trebuia să pună în aplicare aceste inspecții și statele membre ar fi, au crezut că se violează în acest caz uh, principiul de subsidiaritate. Pregătirile pentru adoptarea acestui pachet nu au fost atunci foarte bune, însă eu acum cred că situația s-a îmbunătățit. Au existat foarte multe discuții pe această temă și discuțiile au confirmat că directiva pe tema gestionarea combustibilului nuclear uzat este absolut necesară, ceea ce s-a confirmat în diferitele foruri și uh, grupuri de lucru care au fost uh, menite să discute această temă. Cam atât în introducere, iar acum permiteți-mi, vă rog, să spun câte ceva despre metodele de lucru. Probabil că știți că această directivă este bazat, se bazează pe tratatul Euratom. Și din acest motiv, ea face parte din procedura de consultare. Parlamentul uh, are un rol consultativ în acest dosar, însă eu aș pregăti ca noi să pregă- eu aș propune să pregătim uh, un raport cu amendamentele așa cum le-am redactat dacă ar fi un raport legislativ. Propun deci să discutăm pe 31 martie acest raport. Ieri am avut ocazia să prezint colegilor raportori din umbră calendarul uh, acestui program. Se prevede ca în iunie, la a doua plenară, să votăm asupra acestui dosar. Președinția maghiară m-a întrebat însă dacă această dată ar putea să fie avansată oarecum, pentru că președinția maghiară dorește să discute acest subiect um, încă sub președinția sa și dorește de asemenea să încheie procedura pe această directivă în mandatul președinției maghiare. Trebuie să mă mai consult cu raportorii din umbră și cu, ce, cu președintele de la cealaltă comisie competentă pentru a vedea dacă putem să avansăm votul din 26 mai pe 9 mai în comisie ceea ce ar însemna că votul să devină posibil în plenara din iunie. Aceasta ar însemna ca un aviz al Comisiei ITRE să fie apoi uh, redactat. Poate că ar fi însă mai bine să așteptăm un pic înainte să luăm deciziile pentru ca să vedem care sunt pozițiile momentan în comisia noastră și pentru ca să vedem uh, cam cât timp va fi necesar până a găsi o soluție. Și, de asemenea, trebuie să vedem cam care ar fi timpul de care vom avea nevoie pentru consultările cu Consiliul. Avem nevoie de o cooperare eficientă și dacă vom coopera eficient, va fi posibil să avansăm aceste date. Nu vom avea nicio audiere pentru că am avut deja o audiere pe această temă în decembrie. Acum permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre directiva propusă în sine. Obiectivele acestei directive au fost trei la număr. Primul obiectiv este ca toate statele membre să aibă o legislație în vigoare asupra gestionării combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive. Apoi, al doilea obiectiv, costul uh, gestiunii acestor deșeuri nucleare trebuie să fie întotdeauna suportate de către cel care a provocat această poluare și, în al treilea rând, posibilitatea de intervenție în caz în, în cazul în care legislația respectivă nu este implementată în statele membre cum trebuie. Al treilea obiectiv însă este legat de concurență pe piața comună a energiei, pentru a ne asigura că poluatorul uh, care este la originea uh, deșeurilor nucleare este cel care plătește, bineînțeles, este cel care trebuie să pună la dispoziție mijloacele financiare pentru ca deșeurile să fie eliminate într-o manieră ecologică. De asemenea, poluatorul, în cazul uh, deșeurilor nucleare, trebuie să includă costurile eliminării deșeurilor în produsul final, adică în uh, energia nucleară care se vinde pe piața liberă. În acest fel, prețul, include și producția și în același timp se garantează o concurență loială între diferiții producători de energie și electricitate pe piață în general. Un alt obiectiv este legat de măsuri. Este vorba aici de obligația de a transmite informația pertinentă Comisiei. Comisia trebuie să aibă posibilitatea de a controla toate procesele din acest sistem pe care îl punem pe, în aplicare. Raportarea în acest program este absolut esențială și obligatorie și de aceea Comisia va putea să controleze în permanență felul în care diferitele state membre își îndeplinesc sarcinile. Directiva acoperă toate deșeurile nucleare sau radioactive care au fost generate prin uz civil. Aceste deșeuri nu fac parte din facilitățile nucleare și nici nu sunt un produs al mineritului. În, aceste, în acest fel am putea să eliminăm anumite domenii în care se produc astfel de deșeuri din domeniul militar în statele membre și evităm de asemenea și paralelismul cu alte directive, cum ar fi, de exemplu, directiva care se referă la uh, deșeurile din minerit, deșeurile radioactive din minerit. Aceasta, acestea sunt acoperite de un act legislativ separat. Și pentru ca să vă mai dau informații mai specifice, vreau să vă spun că directiva aceasta introduce de asemenea o autoritate competentă de reglementare în acest domeniu și pe lângă această autoritate definește și responsabilitatea ca atare. Este vorba de cei care, care pun în aplicare aceste reguli, care trebuie să fie responsabili cu securitatea. Directiva cere însă și pregătire profesională, training, și există un articol special care se referă la transparență. Directiva cere ca toate statele membre să pregătească un program național și directiva stipulează inclusiv conținutul acestui program și introduce și conceptul de caz de siguranță. E vorba de evaluarea de siguranță și um, toate aceste concepte sunt definite în directivă. Mai există de asemenea și cerința de a garanta resurse financiare corespunzătoare. Prima, la prima mea evaluare a acestei directive, eu pot să vă spun că eu cred că este un lucru foarte bun că avem această directivă acum uh, care trebuie discutată. Directiva a fost foarte bine pregătită și ține, ținând cont de tot ceea ce avem ca informații în momentul de față. Cu toate acestea, mi-aș dori ca pe alocuri directiva să fie mai strictă sau mai uh, limitatoare, pentru că în anumite puncte mi se pare mult prea laxă și câteodată mi se pare prea strictă în alte domenii, având în vedere situația actuală în acest domeniu. Aș dori de asemenea să sugerez definiții suplimentare care mi se pare că lipsesc în această directivă, de exemplu, de exemplu vom discuta definiția deșeurilor nucleare ca atare în ceea ce privește eliminarea deșeurilor și va fi de asemenea necesar să discutăm reversibilitatea acestui proces uh, având în vedere de asemenea deșeurile. Directiva vorbește și despre resursele umane necesare și despre formarea profesională a acestora. Nu există nicio cerință specifică pentru cercetare și activități inovatoare. Directiva stipulează însă să se asigure cunoștințele necesare pentru gestiunea corectă a deșeurilor nucleare și a combustibilului nuclear uzat. Dar nu vorbește de fapt deloc de monitorizare. Cred că anumite părți ale directivei nu sunt în echilibru cu alte părți ale acesteia. Trebuie deci să ne gândim să reformulăm anumite pasaje unele pasaje țin mai degrabă de directiva pentru securitate nucleară decât de aceasta pe care o discutăm acum. Având în vedere activitățile dinainte ale Parlamentului European cu privire la resursele financiare și uh, ceea ce am adoptat până acum în domeniu, eu cred că directiva este în continuare în acest domeniu un pic prea slabă. Trebuie însă să fim mai uh, realiști și nu trebuie să facem o listă de dorințe, ci trebuie să ținem cont de ceea ce se poate face în momentul de față și de ceea ce este realist. În ceea ce privește transparența. Comisia s-a gândit cum ar putea să fie implicată opinia publică mai bine și ne gândim dacă transparența înseamnă mai mult decât atât. În același timp, eu cred că ar trebui să includem și o definiție a cooperării și implicării opiniei publice în uh, același sens în care merge și Convenția de la Arhus. Cei care sunt responsabili pentru deciziile lor ar trebui să aibă și puterea să ia aceste decizii. Aceasta nu este foarte clar stipulat în uh, directiva actuală. Ea vorbește apoi și despre acorduri posibile între statele membre. Ar trebui să discutăm ce se întâmplă în cazul în care un stat încheie un acord cu o țară terță. Astfel de acorduri există și trebuie să ținem cont de această posibilitate și să nu ne prefacem că nu există. În uh, directiva aceasta trebuie să ne gândim de asemenea și uh, la un cadru pentru uh, o colaborare regională și trebuie însă să nu permitem statelor membre să folosească posibilitatea unei cooperări regionale ca scuză pentru a nu acționa la timp. Trebuie să ne gândim și la o cerință posibilă care să interzică total uh, deșeurile radioactive. Unele decizii în acest sens au fost deja luate în Uniunea Europeană, unele activități sunt deja uh, derulate în Uniunea Europeană, cum ar fi, de exemplu, procesarea și cercetarea pe baza reactoarelor. Trebuie însă să ne mai gândim și la o altă problemă, și anume la felul în care trebuie să implicăm grupul de lucru pentru uh, securitate nucleară la nivel european în această directivă, deci în elaborarea ei. Cam atâtea au fost punctele generale despre conținut. Mă bucur foarte mult de colaborarea cu dumneavoastră și voi ține cont de toate recomandările pe care le veți face pentru îmbunătățirea acestui raport. Vreau doar să mă refer și la reprezentanții Consiliului și aș vrea să-i întreb cum își imaginează ei colaborarea cu noi. Aș vrea de asemenea să vă smulg o, o promisiune că nu vom lucra degeaba și că și dumneavoastră la Consiliu veți lua în considerare ceea ce adoptăm noi în comisia noastră și după aceea la plenară vă mulțumesc. Ähm, Mulțumim foarte mult. Deschid dezbaterea. Avem deja patru înscrieri la cuvânt dar trebuie să facem în așa fel încât să ne încadrăm uh, în timp, pentru ca și cel de-al doilea punct de ordine pe zi, dinainte de voturi, să mai încapă în uh, această primă oră. Vă rog de aceea să fiți succinți în intervențiile dumneavoastră. Herman Sáros. Domnul Mațaros. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Mészáros. Mulțumesc uh, doamnei Țizeli pentru uh, inițiativa ei de a uh, amenda o, o directivă care este bună, dar nu este suficient de bună și care însă are impact asupra multor țări. Țara pe care o reprezint eu, Slovacia, produce 40% din necesarul său de energie din energie atomoelectrică sau nucleară. Tocmai de aceea, uh, așa cum a spus uh, doamna Iordan, trebuie să găsim un compromis între uh, restricțiile regulamentelor și siguranța exploatării acestei forme de energie pentru a nu crește prea mult prețul acestei forme de energie peste tot în Uniunea Europeană se generează uh, deșeuri nucleare sau apare combustibil nuclear uzat nu doar în uh, producerea de energie, ci și în uh, medicină, în institute de cercetare unde se lucrează cu izotop și parte. Și atunci problema se pune fie se reciclează aceste combustibile uzate, fie se depozitează undeva există uh, în această din urmă categorie trei posibilități în funcție de uh, gradul de uh, încărcare radioactivă a combustibilelor. Însă, statele membre sunt cele care până la urmă sunt responsabile de uh, Uh, gestionarea acestor deșeuri și combustibile uzate. De aceea, uh, uh, Consiliul trebuie să colaboreze cu noi și Consiliul trebuie să forțeze mâna în ghilimele statelor membre pentru ca acestea să gestioneze cu maximă prudență și eficiență aceste deșeuri. Deci să nu să nu adoptăm Uh, un, un regulament, uh, de exemplu, pentru uh, a um, exporta deșeul nuclear pentru ca combustibilul uzat și deșeurile nucleare să fie depozitate definitiv în teritorii din afara Uniunii Europene. Trebuie să găsim o altă problemă de gestiune. Din păcate, problema, directiva nu se ocupă nici de problema transportului, uh, însă este o problemă extrem de mare. Știm din exemple concrete cât de important este asigurarea securității transportului, informări, cât de dificilă este informarea eh, cetățenilor în legătură cu posibile riscuri legate de uh, transportul acestor uh, combustibili uzați. Uh, în același context avem problema mare că avem o lipsă de personal calificat pentru gestionarea și manipularea acestor uh, deșeuri nucleare. Deci trebuie să vorbim și despre uh, pregătirea lor, despre cercetare și obligațiile de informare, de notificare trebuie uh, întărite astfel încât statele membre să aibă tot instrumentalul necesar pentru a desfășura activitatea în concordanță cu standardele de siguranță. Vreau să mulțumesc încă o dată raportoarei pentru excelenta sa idee și activitate de până acum. Domnul Vidal Quadras. Eh, yeah, it's your turn, Aleko. Thank you, Chair. Um, I, I must say... Mulțumesc, domnule președinte. Personal, mă bucur foarte mult că în fine am ajuns să discutăm despre această chestiune atât de importantă a deșeurilor nucleare și a combustibililor uh, nuclear uzați. Spun în fine, pentru că, așa cum știți uh, foarte bine, este al, a doua încercare de a, după, după o primă încercare uh, eșuată în 2004 uh, cu Consiliul. Eu atunci am fost raportor pentru directiva deșeuri. Din păcate, însă, dosarul acesta n-a avut o finalizare fericită. Azi situația este dif- diferită. S-a adoptat deja direct, eh, directiva privind eh, securitatea acestor materiale și, și acest lucru ne arată că totuși ne, ne situăm într-o poziție nouă, într-o eră nouă față de ce am avut în 2003-2004. Deci într-o oarecare renaștere a erei nucleare. Cred că se poate spune că în comunitatea de cercetare și științifică uh, internațională există un consens privind uh, oportunitatea depozitării la mare adâncime a deșeurilor nucleare. De data aceasta, uh, consider așadar că baza de pornire, punctul de pornire a dezbaterii noastre este unul mult mai sănătos. Împărtășesc uh, punctele de vedere și considerațiile exprimate de Romana Iordan, raportoare, și cred că și uh, raportul ei este unul foarte echilibrat. Îndeosebi îmi place această formulă în doi pași, care, cred eu, constituie un compromis bun între sta responsabilitatea statelor membre de a elabora planuri uh, de măsuri naționale și o coordonare europeană atât de necesară. Deci, uh, practic, există un element de, de feedback dacă, uh, de exemplu, măsurile naționale nu prind sau nu sunt corespunzătoare, Comisia poate interveni. Uh, îmi place că noul text formulează formulează obiective mai clare, mai concrete pentru asistență atunci când este necesar. Unele puncte trebuie eh, oarecum eh, reformulate, definiția eh, deșeurilor nucleare, unele restricții poate sunt prea aspre, dar cred că mm, acum chiar putem contribui la mm, îmbunătățirea acestei propuneri de directive. O felicit pe Romana și o asigur încă de pe acum de totala mea cooperare. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Hall. Thank you. Um, first of all, I'd like... Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, doamnei Cizeli foarte mult pentru mai ales pentru faptul în care, felul în care s-a consultat în, din timp cu raportorii din umbră a fost foarte util, pentru că am avut ocazia chiar de la început să discutăm subiectul uh, împreună. Aș vrea de asemenea să vă mulțumesc pentru felul detaliat în care ne-ați prezentat uh, mai multe aspecte care sunt extrem de importante pentru acest dosar. De asemenea, m-a bucurat foarte mult faptul că ați vorbit despre aspectul legat de piața unică, pentru că cred că până acum acesta a fost una din marile slăbiciuni ale trecutului în uh, domeniu costul uh, în general al concesionării sau a eliminării deșeurilor a fost întotdeauna foarte mare și întotdeauna s-a găsit varianta subvențiilor publice, pentru că nu se găseau finanțare în altă parte, iar costurile se ridicau foarte mare la, la sume foarte mari. Din păcate însă costurile după aceea nu se reflectau și în curentul electric care, de exemplu, se producea. Deci e foarte important că acest dosar face acum această legătură. Cu toate acestea am uh, câteva îngrijorări în legătură cu textul respectiv și mai ales în legătură cu intenția textului comisiei. Sunt două lucruri pe care aș dori să le menționez. Comisia spune, citez, că există un consens general uh, asupra faptului că un, uh, un, uh, ascunderea deșeurilor, o îngropare a deșeurilor la adâncime mare este soluția cea mai bună. Dar, deși ei spun că este un consens general în acest domeniu, mi se pare că nu ascultă prea mult rezultatele cercetărilor care cercetările tehnice care au uh, adus poate câteodată alte rezultate. Ar fi bine poate dacă, de exemplu, noi am putea să primim și noi uh, rapoartele tehnice care au arătat că acesta este consensul tehnic cel pe soluția cea mai bună pe termen uh, lung. Pentru că experiența la fața locului a fost oarecum alta. În gestionarea deșeurilor nucleare, S-a văzut că există foarte multe aspecte foarte complexe. Vreau să vă dau uh, un exemplu care însă ține cont de, care revine dintr-un, este un exemplu pe, pe tema unor uh, deșeuri uh, care au fost îngropate pe termen mediu. S-a um, vorbit despre posibilitatea unui cutremur în momentul în care există o astfel de um, stocare a deșeurilor și s-a încercat un studiu pentru în momentul în care se mișcă pământul să vedem cum reacționează uh, containerul respectiv. Însă, deși nu se întâmpla nimic, uh, după un timp acest metal din care era făcut uh, containerul respectiv se, se uza. Așa că, de fapt, problema este mult mai complexă atunci când e să ne uităm la lucruri pe termen mediu lăsând la o parte rezidurile vitrificate pe care, le, pe care nu le discutăm acum pentru că uh, sunt cu totul alte situații. Însă există întotdeauna aspecte mai complexe care nu sunt întotdeauna bine reflectate de fraza există un consens general asupra unei soluții. Și o altă problemă pe care o găsesc de asemenea în propunerea comisiei este faptul că există un conflict clar între ceea ce este soluția cea mai bună tehnic, din punct de vedere tehnic, și din ceea ce opinia publică acceptă cel mai bine. De aceea eu cred că ar trebui să existe mai multă transparență și mai multă implicare a opiniei publice în luarea acestei decizii. S-ar putea, de exemplu, să existe un sit nuclear uh, în care a fost, s-a stocat uh, material nuclear mai mult timp, în care publicul să aibă să fie favorabil pe când o soluție, de exemplu, mai sigură tehnic să fie mai puțin acceptată de public. Și mă întreb ce dorește să facă Comisia în momentul în care va primi rapoarte din partea statelor membre pe baza acestor probleme și cum vor uh, decide totuși să păstreze varianta tehnică cea mai acceptabilă decât cea care este acceptabilă de opinia publică. Așadar, nu cred că Comisia a înțeles exact care sunt uh, mizele acestei probleme. Mulțumesc, doamna Harms. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Ca observație preliminară, aș zice că cred că această dezbatere ar trebui condusă altfel, în alți termeni, decât discuția de fond privind oportunitatea energiei nucleare sau nu. Asta pentru că suntem obligați să găsim o soluție tehnică sigură, cât se poate de sigură, cea mai bună în condițiile prezente. Știm că în nici una din țările care exploatează această formă de energie, nu există un depozit pentru depozitarea definitivă a deșeurilor nucleare. Și știm că statele membre care au uh, încercat deja să pregătească construirea unor astfel de depozite s-au uh, împotmolit în multe, multe probleme. Noi suntem prim, prima țară care în Saxonia inferioară, de unde provin și eu, a, a, a avut în um, exploatare un astfel de depozit uh, definitiv. Numai că a, uh, această, în, în această locație a apărut uh, un așa numit worst case scenario. Guvernul federal, în baza uh, prăbușirii unor plafoane în această fostă mină de sare, a Uh, dispus uh, evacuarea de la adâncime de 700 de metri a deșeurilor. Um, pe de altă parte, se pune problema acelor containere care după 30 de ani nu neapărat uh, reprezintă siguranță pentru mobilizarea deșeurilor. Deci, la 30 de ani după depozitarea definitivă de uh, trebuie readuse acum deșeurile la suprafață și uh, trebuie uh, găsite noi soluții pentru depozitarea definitivă. Pentru Germania, uh, acest depozit definitiv a fost, a fost un prototip și de aceea cred că la nivel european Eh, ceea ce e, numesc experții un worst case scenario, adică intrarea apei de adâncime în aceste depozite, eh, trebuie evitat și preîntâmpinat cu orice preț. Ehm, calitatea propunerii, eu eh, o măsor după cele spuse de comisarul Oettinger, Uh, cu ceva vreme în urmă aici, uh, care comisarul Ertinger a spus că uh, aici costurile nu trebuie să aibă un, niciun fel de rol, pentru că aici riscurile sunt atât de mari cât ar putea să devină relevante pentru sute de generații de acum încolo și de aceea trebuie aleasă doar cea mai bună și cea mai sigură variantă. tocmai de aceea am o sumedenie de întrebări în ce privește domeniul de aplicare, de exemplu, a directivei, dar o să le pun eu uh, separat. Nu înțeleg, de exemplu, de ce deșeurile uh, din uh, exploatarea uraniului nu cad sub incidența acestei directive. Nu înțeleg de ce deșeurile nucleare din aplicații militare sunt excluse. de ce? Dorește, dacă, dacă dacă, de exemplu, s-ar uh, crea într-un stat membru depozite definitive separate pentru deșeurile militare, atunci riscul ar uh, avea o distribuție geografică nepermisă. Pe de altă parte, uh, elementele de combustibil nuclear uzat ar putea să nu cadă sub incidența acestei directive pentru că uh, ar putea fi reciclate în circuitul acesta nuclear. În plus, există și alte forme de deșeuri uh, din industria atomonucleară care uh, nu sunt neapărat elemente radioactive, dar care au un uh, grad de risc crescut și eu cred că dacă deja facem o nouă directivă, dacă reformăm directiva, atunci trebuie să găsim o soluție și cel puțin să o propunem noi pentru toate tipurile de deșeuri. Apoi, se mai pune întrebarea uh, consultării opiniei publice. Pentru mine este problematic că procedăm uh, tot aici uh, după regulile Euratom, că avem un vot consultativ, dar nu avem practic un cuvânt de spus foarte concret. Parlamentul ar trebui să poată fi implicat altfel. Opinia publică, domnule Royal, este foarte sensibilă la această problemă a deșeurilor nucleare. Există o mare îngrijorare la nivelul opiniei publice și această îngrijorare este, uh, a fost tocmai motivul uh, și mobilul Comisiei de a relua acest uh, dosar. Am fost, ni s-a cerut ca noi să dezbatem cu opinia publică aceste îngrijorări și constat uh, acum că, în urma consultării publice, uh, nu au fost uh, avute în vedere deloc uh, propunerile, unele chiar foarte bune, venite dinspre opinia publică, în legătură cu această depozitare definitivă. Deci pot să vă spun de partea germană că nu cred că se va putea ajunge la o decizie la care să participe uh, consensual și opinia publică dacă nu există consultări uh, publice uh, și în continuare și dacă opinia publică nu este implicată și nu se ține cont de punctul său de vedere. Așa cum a spus-o și doamna Hall, există foarte mari temeri și rezerve în legătură cu depozitarea Eh, definitivă și eh, reversibilitatea, reintroducerea în ciclul de exploatare nucleară a anumitor eh, deșeuri. Așa cum este stabilit calendarul consultărilor pentru această directivă, practic excludem posibilitatea consultării problemei sub raportul tuturor aspectelor sale. Să nu subapreciem complexitatea Uh, problemei. Există, prea, există puține regiuni pe glob care au acumulat uh, mai, uh, la fel de multe deșeuri nucleare ca și noi în Europa. Deci pledez încă o dată pentru faptul că problemele fundamentale care până acum nu au fost discutate, care nu au fost dezbătute, să fie dezbătute aici. Văd, domnule Royal, că sunteți foarte, foarte nerăbdător, dar trebuie să știți că asta nu este o bagatelă, ci este într-adevăr vorba de o sarcină foarte mare și foarte complexă pe care ne-a pus-o pe masa de lucru Comisia. De aceea vă rog să aveți răbdare și să apreciați și dumneavoastră că nu avem a face cu o chestiune minoră. Doamnă Harms, știți că am foarte multă răbdare și știu și eu că problema este foarte importantă. Aproape toate problemele noastre sunt foarte importante Ehm, din păcate mai avem un punct de ordine înainte de eh, vot și eu sunt eh, cel care am sarcina neplăcută să am grijă ca să se respecte timpul. Deci vreau să dau tuturor eh, acelor care s-au înscris la cuvânt să le dau șansa de a vorbi. Am fost nervos și sunt neliniștit pentru că am rugat ca dumneavoastră să fiți succinți pentru ca toată lumea să poată vorbi. Deci, dacă vreți, continuați după amiaza, uh, consultările în bilateral, dar cei care s-au scris la cuvânt trebuie să poată ia cuvântul. Doamna Herzog. Bună dimineața, iertați-mă, domnule președinte, am avut o întâlnire cu domnul Odi în cealaltă reuniune și n-am putut să fiu aici de la început. În calitate de raportor din umbră din partea socialiștilor, vreau și eu să am un input în această discuție. În primul rând vreau să spun ceva în, uh, către raportor și către raportorii din umbră. Se pare că cooperarea noastră a fost extrem de bună de la început. Ne-am uh, pus de acord pe un calendar pe care putem să-l uh, susținem. Mi-ar place să aud că președinția mm, maghiară ar putea de termina acest dosar sub președinția sa, așa cum a spus ieri ministrul. Deși trebuie deci să discutăm multe aspecte foarte profund, cât se poate de în detaliu, trebuie să nu uităm că avem un uh, calendar impus de Consiliu în același timp. Mai ales având în vedere faptul că uh, pe acest dosar Parlamentul European nu are decât un aviz consultativ. Această directivă face parte din tratatul Euratom. Avem într-adevăr această provocare din când în când, pentru că tratatul Euratom are avantajul că nu, poate să, nu pot să se ia decizii decât cu cele 27 state de membre care să fie de acord, dar, din păcate, Parlamentul European nu are decât uh, funcție consultativă în legătură cu acest tratat. Anumite discuții în legătură cu uh, aspecte nucleare au fost schimbate de către tratatul uh, de la Lisabona și s-ar putea să primim un rol mai important prin codecizie în aceste dosare, dar oricum o fi, este important ca Comisia noastră să ia acest dosar extrem de în serios și să se consulte cu toți actorii implicați pentru ca să avem o discuție cât mai amplă care să informeze și cetățenii în același timp. Eu cred că aspectul cel mai important pe care trebuie să-l decidem în legătură cu această directivă este următorul. Trebuie să vedem ce este mai important. Avem ambiții foarte mari și după aceea s-ar putea ca unul din statele membre să nu poată să continue pe această cale și deci să fim blocați. Ori mai avem varianta să încercăm să facem o abordare pas cu pas, să vedem ce putem să facem împreună și după aceea să lăsăm deoparte toate problemele care pot apărea, care ne duc la disensiuni. Dar astfel măcar să facem un pas înainte. Noi, grupul socialist, am preferat, bineînțeles, varianta a doua, pentru că orice ar trebui după aceea eliminat din directivă, pentru că nu se poate găsi un acord, să fie eliminat chiar de la început. Pentru că altfel, acesta este, numai acesta este prețul pe care putem să-l plătim în momentul în care dorim să mergem împreună pe un dosar. Asta este ce am avut de spus la început, iar în, în ceea ce privește abordarea generală, aș vrea să menționez și eu câteva puncte care mi se par importante. Uh, Responsabilitatea trebuie să rămână la statele membre, suntem cu toții de acord, dar vedem pe de altă parte că nici amploarea economică și nici um, resursele sau situația din punct de vedere nat- natural nu este gata, nu poate să ne ofere toate premizele de care avem nevoie la nivelul statelor membre. De exemplu, în Statele Unite se caută o soluție uh, de uh, stocare definitivă și întrebarea este dacă va trebui să găsim 27 de soluții individuale sau dacă înlăturăm mai întâi barierele politice și barierele de piață din uh, această uh, problemă. Există momente de față destul de multe de acest fel și de, dacă le eliminăm, putem să ne uităm la o soluție mai de amploare putem vedea care este soluția pe care și opinia publică o poate accepta. În al doilea rând, eu cred că trebuie să mai discutăm și despre deșeurile nucleare uh, opuse combustibilului nuclear, pentru că există o diferență dintre, între acestea două, mai ales Trebuie de asemenea să găsim și o definiție pentru export, pentru țara de origine, din punctul de vedere al deșeurilor. E vorba de țara de origine din care Uh, s-a folosit uh, respectiva energie sau este vorba de țara care a reprocesat energia. Cred că acesta va fi un punct de discuție la Consiliu și sper că putem să dăm un semnal din partea Parlamentului European să încercăm să găsim un acord pe ce reușim, să ne punem de acord și după aceea să mergem mai departe. Trebuie de asemenea să mai vorbim și de um, suprapunerile între directiva pentru securitate nucleară și aceasta. Cred că trebuie să găsim o soluție um, pentru a combina mai bine aceste două directive. Ceea ce dorim noi să obținem este ca, indiferent ce vom discuta pe tema siguranței, să nu mergem dincolo de uh, deșeurile nucleare, pentru că aceasta este o directivă pe tema deșeurilor radioactive. Nu vrem, deci, să rezolvăm toate aspectele legate de siguranță în domeniul industriei nucleare. Uh, cred că nu este momentul potrivit. Sper să avem o discuție, deci, pertinentă și sper să găsim un acord. În final, transparența sau uh, conștientizarea la nivelul opiniei publice. Dacă Există o industrie în Europa care a înțeles cât de importantă este comunicarea cu opinia publică. Aceasta este industria nucleară. Am văzut ce s-a întâmplat în domeniul industriei petrolului, care este mult în urmă în comparație cu uh, cei din domeniul nuclear. Nu putem face niciun compromis pe această temă. Sunt de acord cu toți cei care spun că opinia publică trebuie să fie implicată, trebuie să fie informată, pentru că acesta este singura cale de a face progres. E vorba de mai mult de transparență, trebuie să găsim mai întâi o soluție între noi. Sper, domnule președinte, deci să respectăm acest uh, calendar și Consiliul nu va continua acest dosar fără să poată să beneficieze de consultarea noastră. Urez mult succes raportoarei și mă bucur să colaborăm. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, iar acum vreau să dau cuvântul Comisiei foarte pe scurt, dar foarte pe scurt, vă rog să aveți înțelegere. Domnule președinte, vă mulțumesc și o să fiu chiar foarte succint. Înainte de toate, cred că intervenția raportoarei și a raportorilor din umbră a arătat foarte clar că toate cele 27 de state membre sunt afectate. Toate cele 27 de state membre au generat deșeuri nucleare, că le-au generat uh, în centrale atomoelectrice sau nu, cu toții avem uh, institute de cercetare, spitale, industrie Tocmai de aceea m-a bucurat reacția doamnei Harms, care a spus că aici nu trebuie să discutăm pro sau contra, ci trebuie să găsim cea mai bună soluție cu putință. Cea mai bună soluție care întronește un consens științific și obiectiv va fi prezentată în așa fel încât, uh, prin referințele de rigroare, să uh, poată înțelege toată lumea uh, acest lucru. Problema este că consensul științific nu înseamnă și un consens și o susținere din partea opiniei publice, din partea societății. Tocmai de aceea este foarte important, important pentru noi ca prevederile privind transparența și coparticiparea să fie cât se poate de clare și să fie luate în serios. Exemplele finlandez și suedez au arătat că cea mai bună soluție tehnică este posibilă și fezabilă doar în măsură în care este susținută de, de societate. Suntem dispuși să uh, a, luăm, să reluăm a, uh, problema definiției deșeului, Eh, radioactiv eh, eh, nuclear, cât și să mai umplem câteva lacune existente și semnalate de, de intervenienți, însă vă reamintesc că în ce privește deșeurile militare, deșeurile de alte origini, există, din păcate, deja două hotărâri judecătorești care ne arată că nu putem, de exemplu, include deșeurile militare în uh, domeniul de, acti- de aplicare al uh, directivei. S-a discutat așa numitul export ban, așa, deci interdicția de a scoate din afara Uniunii Europene deșeurile, așa numitul safety case uh, și alte concepte. M- vă mulțumesc că acum uh, mi-ați împărtășit poziția dumneavoastră, acum știu foarte bine care e poziția dumneavoastră. Uh, în încheiere doar aș spune că Comisia stă la dispoziția raportorului, raportorilor din umbră pentru a discuta uh, soluții tehnice și căi de ieșire din impas uh, sub raport politic. Romana, trebuie să mai reintervii sau? Ba da, o propoziție. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc colegilor pentru toate comentariile făcute. Ați enumerat uh, destul de multe chestiuni care mai trebuie discutate în legătură cu propunerea nouă și sunt de acord că trebuie să fim ambițioși în discuțiile noastre însă trebuie să păstrăm și un sens de realism și de pragmatism în toată această dezbatere. Vreau să vă mulțumesc pentru cooperare, mulțumesc Comisiei pentru uh, punctul de vedere exprimat și mulțumesc și pentru cooperarea Consiliului de până acum. Mulțumesc. Uh, calendarul uh, dosarului a fost prezentat, putem considera epuizat acest punct de pe ordinea de zi și acum se îmi pune întrebarea dacă timp de 3 minute mai mai continuăm cu 11 sau mai degrabă facem o pauză de 3 minute și, uh, și amânăm punctul 11 pentru după vot. Deci, uh, vă rog să, să mă susțineți cu toții într-o decizie sau alta, pentru că dacă nu facem ca, ca ieri, că tot amânăm, amânăm, dar uh, nu mai discutăm. La o ordine de zi atât de încărcată nu ne putem permite. Da- Bun, v-ați adus cartelele de vot? Bun. Haideți să le, să le introducem, să verificăm uh, sistemul de vot. Zum Start. Können wir beginnen? Putem începe? Începem cu ini... uh, un punct de procedură. Ce mai place asta? Domnul doamna Matias. I think we should wait because... Domnule președinte, eu zic să mai așteptăm puțin pentru că votul s-a programat pentru 10 fix și există foarte multă lume care încă nu este în sală și drumul până în această sală este lung. Mai așteptați, vă rog, 3, 4, 5 minute. erklären wir das jetzt mal. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Bun, atunci cât e ceasul? La mine e 10 pe ceas. Bun, și atunci câte minute mai sunt? Atunci, atunci trecem la dezbaterea ă, punctului numărul 11 de pe ordinea de zi. Să nu mai pierdem timpul, nu? Atunci dăm cuvântul Ritei Corola și începem așadar cu punctul 11 pe care îl vom întrerupe și vom trece apoi la vot. Nu avem prea mult timp de pierdut. Rita Corhola are cuvântul și va avea cuvântul doar Rita Corhola, iar ceilalți vă rog să-i acordați toată atenția. Hey, that, uh, Păi, este... Problema mea este că nu pot să spun tot ce am de spus în 5 minute. Uh, eu uh, se presupune că ar trebui să vă raportez despre uh, reuniunea de la Cancun și sper că veți fi măsură să mă ascultați. Am făcut parte din delegație și am fost responsabilă pentru rezoluția privind reuniunea de la Cancun. Președintele întrerupe. Doamnelor și domnilor, nu știu dacă e posibil să facem puțină liniște. Nu cred că este drept față de colega noastră. Deci oamenii care au, cei care au venit în ultima clipă, vă rog să nu vă apucați acum de discuții. Știți că uh, reuniunile de anul trecut, uh, reuniunea uh, eșuată de la Copenhaga, Eh, și alte patru mari reuniuni au eh, lăsat impresia că mm, eh, poate această întreagă tematică nu mai este, nu mai poate fi încunată de succes. Totuși, la Cancun, cu excepția Boliviei, toate statele participante au căzut de acord. Este ceva nou Uh, pentru discuția privind uh, combaterea modificărilor climatice. Și um, cu excepția unui singur punct uh, de dezbatere există un, un, un, există un consens. COP16 a arătat că cel puțin 200 de state pot subscrie la anumite principii de combatere a modificărilor climatice. Eh, la reuniunea despre care vă vorbesc, eh, ministrul de externe mexican a fost președintele de ședință. Eh, el a reușit să stabilească un climat de negocieri foarte bun, în special în relația cu țări precum India și China. Principalele domenii în care s-a căzut de acord sunt reluarea obiectivelor de la Copenhaga, limitarea uh, creșterii temperaturii globale cu 2 grade, la 2 grade, apoi, uh, după cum v-am spus, reluarea angajamentelor de la Copenhaga privind uh, participarea țărilor industrializate, apoi, în al treilea rând, toată lumea s-a angajat să măsoare, să raporteze și să analizeze emisiile uh, de dioxid de carbon și alte noxe ca precondiție pentru finanțarea combaterii eh, modificărilor climatice de către statele eh, industrializate. În, două, în 2010, pentru prima dată, s-au anunțat angajamente voluntare din partea națiunilor industrializate până, eh, la, până în 2020. Aceste angajamente au fost notate, dar, după cum vă spuneam, sunt voluntare, facultative statele participante au, s-au angajat să continue negocierile lor eh, sub, eh, asumate sub eh, protocolul de la Kyoto și asta în două etape, etapa 2008-2012 și într-o nouă fază de angajament care începe în 2013. Rusia Uh, s-a a declinat uh, orice angajamente de acest timp. Statele, mem- uh, Statele Unite, pentru că nu ratificaseră protocolul de la Kyoto, nu pot să-și asume niciun fel de angajamente în prima perioadă de referință până în 2012. în ce privește uh, despădurirea în statele în curs de dezvoltare, uh, s-a exprimat dorința de a reduce acest uh, fenomen. S-a creat un cadru de impunere, implementare a acordului de la Copenhaga și apoi CDM-ul pentru statele în curs de dezvoltare a fost, a fost convenit și nu în cele din urmă, pentru a avansa uh, în acest domeniu al luptei împotriva modificărilor climatice s-a creat un cadru de uh, reglementare general. În uh, rezumat, putem aprecia că nu vor exista angajamente suplimentare din partea Națiunilor Unite, din partea națiunilor industrializate pentru reducerea și mai mult a acestor emisii Uh, lipsesc de asemenea angajamente ferme și rămân doar unele angajamente uh, voluntare, facultative. Competitorii principali uh, sub protocolul de la Kyoto, în special Statele Unite, Rusia și Canada, s-au opus unor obiective obligatorii după 2012 în aceste condiții nici nu ne putem aștepta ca India, China și alte țări uh, emergente să își asume și ele niște obiective. Deci doar după alegerile din noiembrie 2012, odată cu un nou președinte american, poate va exista o modificare a acestei politici. Dacă dacă vrem să obținem un nou succes, ar trebui ca și statele, statele industrializate să își asume uh, obligații ferme. Însă, din păcate, acest lucru nu este încă prevăzut pentru că, după cum vă spuneam, toate, toate uh, obiectivele asumate sunt facultative. Următoarea reuniune va avea loc în noiembrie-decembrie la Durban și în 2012 în Qatar. Nu ne așteptăm ca la aceste reuniuni să fie formulate niște uh, obiective concrete suplimentare, ci poate doar să fie reiterate cele de la Cancun. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați prezentat aceste puncte atât de calm. Acum întrerupem însă dezbaterea pe această temă și continuăm după aceea. Am acum plăcerea de a trece la punctul uh, votare și am mai ales plăcerea să văd că sunt foarte mulți colegi în sală și vreau să folosim acest uh, moment și pentru a face câteva informații, câteva comunicări din partea mea și câteva comunicări personale, dacă îmi permiteți. În primul rând, în ultima vreme, mai ales în ultimele săptămâni, am avut o ordine de zi foarte încărcată. Avem mai multe soluții în astfel de situații. Ori suntem foarte disciplinați și participăm cu contribuții doar de un minut sau mai puțin chiar, pentru ca cei mai mulți să poată lua cuvântul, dar aceasta nu merge decât dacă toți respectă această promisiune, sau doi, nu punem atâtea puncte pe ordinea de zi, sau trei, vă mai adăugăm reuniuni. Vreau să vă rog în grupul dumneavoastră să discutați și să vă gândiți care este varianta care vă convine mai mult. Dacă avem din ce în ce mai multe puncte de pe, ordinea, pe ordinea de zi, uh, Vreau să vă rog, deci, să înțelegeți în cazul în care nu vreți reuniuni suplimentare că voi fi din ce în ce mai strict în tăierea microfonului. Nu-mi face plăcere, dar nu merge altfel pentru că altfel alții nu pot lua cuvântul deloc și nu e corect. Și în al doilea rând, aș fi foarte recunoscător dacă atunci când se intră și se iese din sală înainte de ordinea de zi de obicei uh, după vot, de exemplu, când o masă de oameni pleacă din uh, sala de comisie, dacă ați avea corectitudinea să vorbiți cât se poate de încet când ieșiți din sală sau să nu faceți gălăgie, pentru că față de colegii care tocmai intervin este extrem de neplăcut. Știu că e foarte dificil, dar, de exemplu, acum, în timp ce vorbea colega noastră, a fost foarte mare forfotă și zgomot și o parte nu ascultau. Deci eu cred că, mai ales cei care au conversat foarte tare, ar trebui să înțeleagă că nu se poate când vorbește cineva să facă așa. Știu că este foarte dificil și nu e foarte plăcut să transmit aceste lucruri, dar dacă vrem să continuăm să lucrăm așa cu multe puncte pe ordinea de zi și nu avem multe reuniuni în același timp, aceasta nu merge decât dacă suntem foarte disciplinați. Îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru, dar asta este situația. Dacă cineva e mai deștept și are o idee mai bună, eu sunt absolut deschis să ascult orice propunere. Dar uh, sper că acum să încercăm momentan să ne limităm la posibilitatea pe care o avem momentan și dacă doriți să luați cuvântul, să încercați să înțelegeți că trebuie totuși să cenzurați un pic din ceea ce vreți să spuneți pentru ca să mai poate vorbi și alții. Îmi cer scuze, dar trebuia să spun acest lucru pentru ca să fie foarte clar uh, în, între noi și să înțelegeți câteodată când vi se pare că sunt extrem de strict. Trecem acum la voturi. Primul raport este raportul cel mai lung, este vorba de raportul de inițiativă a domnului Lange. Uh, aveți foarte multe amendamente de compromis, avem și alte trei amendamente orale pe care vom putea să le discutăm după aceea. Compromisul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Mulțumesc. Și acum trecem la 55. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 56 cine pentru? Împotrivă. Pot să văd încă o dată, vă rog, deci 56. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. Ok, okay. closed. S-a închis votul. Se adoptă. 57. cine pentru? Da, 27 la 22 a fost. Deci 58 acum. 58. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Domnule președinte, nu cred că am votat 57, dacă nu vă supărați. 57, spune președintele, este inclus în compromisul 3 și nu văzusem nici eu acest lucru, de aceea eram oarecum nesigur. Deci 56 acum, cine-i pentru? Aveți dreptate, deci 56, cine-i pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. 50, 66. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 77 cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 79 cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 80 cine pentru? Abțin, împotrivă Abțineri se adoptă. 81. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum trecem la compromisul 5. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi cad 86. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 87. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 89. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 92. Cine-i pentru? 89? Bine, 89 verificăm s-a deschis votul. S-a închis. adoptă. Mulțumesc. 92. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 94. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 95. Cine pentru? Împotrivă. 95. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 96. Pentru. Împotrivă. Verificăm. 96. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 6. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6A. Pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum jos, 110. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 112 cade, compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 117 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 123 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 124 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 125 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 126 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 133. Addition. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 134. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 135. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 136. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 137 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 140 verificare. O persoană în plus la PPE. E ok? Nu e. O persoană în plus la PP. Ok. Și deci... Acum e ok, dar nu avem rezultatul. Iată și rezultatul. Se adoptă. 141 pentru? Nu. Cade. 142. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 143. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 144. Pentru. Împotriva. Împotriva. Președintele spusese abțineri direct. Președin... Deci, împotrivă. Împotrivă acum. Abțineri. Se respinge. 145. Cine pentru? Împotriva abțineri, se respinge. 146, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, verificare. 151, verificare. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 9. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 158. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 166 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 175, 75 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 171 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 172 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100, 173 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 176 pentru împotriva abțineri se adoptă, 177 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 178 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 179 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 180, vreți să verificăm 179, bine, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. o persoană în plus la PPE. S-a rezolvat. Se adoptă. 180 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 181 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 182 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100, 153 a fost retras. 194 acum. 192 împotrivă, 193 retras, 194 cine pentru? Împotrivă, Deci la 194, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 195, cine pentru? Împotrivă. Verificăm. 194 verificăm. 194, nu am reușit să disting, deci 194 s-a deschis votul. 195. A, 195. 195. Mă scuzați, 195 s-a deschis votul, s-a închis. Se adoptă. Compromisul 12. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 se adoptă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 202, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 205, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 203, cine pentru, împotrivă, mă scuzați, cade, da, 203 a căzut. Deci, 204. cine pentru, pentru? Împotrivă, Verificăm. 204 verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 14. cine pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. 210. cine pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru împotriva, abțineri se adoptă. 217 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 218 pentru, împotrivă, abține se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 229 în două părți. Prima parte, cine pentru? A, Pardon, spune președintele, nu știu ce se întâmplă astăzi, deci partea 1 cade, votăm doar partea a doua. 229, partea a doua votăm acum. Cine-i pentru, împotrivă? Se adoptă. Verificăm. Bine, verificăm. Chiar vreți să verificăm? De fapt, nu vreți, nu? Doamnă Mertis. 231. E prea repede sau ce? 231 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 18 cu amendament oral. La amendamentul oral dorește cineva să depună o obiecție. Amendamentul oral este din partea ALDE. Doamna Hall, amendamentul oral, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult raportorului pentru că îmi permite să trec acest element al adaug, pentru că este la sfârșitul uh, compromisului 18, se spune în engleză, numai când este total compatibil cu obiectivele de dezvoltare ale acordurilor economice de parteneriat. Mulțumesc! Există cineva care se opune acestui amendament oral? Nu. Atunci cine este pentru 18 cu amendament oral? Împotrivă, abțineri se adoptă. 245. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 247 pentru? Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 248 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 249 cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 252 pentru, împotrivă, Bine, încă o dată atunci, 252. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Nu sunt sigur. 252, verificare, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 253. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 254 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 255 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 257. cine pentru? Ce anume 255? Bine, îl verificăm. 255 se verifică. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Clar. Mulțumesc. 257. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 258. Cine-i pentru? împotriva, abține să adopte 259 pentru, Ce, ce obiecte aveți? Nu se aude ce spune vorbitorul. Ce obrăznicie, spune președintele. Mă scuzați, a fost o glumă. Să nu vă supărați. Deci 258 verificăm dacă vreți. 258 verificare. S-a închis votul. Da, foarte just, într-adevăr. 259. cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 261 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Ce pagină frumoasă! Extraordinar! 282 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 283 pentru, împotrivă, încă o dată, 283 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 284 pentru, 283. Verificare. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 284 pentru, împotrivă, abțineri. Jumate nu votează. Deci 284. cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 285 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 286 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 287 pentru. Împotrivă. Pe păi ce facem? Verificăm atunci. 287 verificăm. S-a deschis și s-a închis votul. Se adoptă. 288 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă, 289 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă, 290 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă, 291 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă, 292 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă, 293 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă, 294 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă, 295 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă, 296 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200, nu, 303. 303 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 304 cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 305 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 306 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 307 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 308 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 309 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 310 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 311 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm 311. S-a deschis, s-a închis. Se adoptă. 312 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 313, 14 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 315 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 316 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 317 pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă 318 pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă. 320 pentru, Împotrivă. verificăm. 320 verificare, s-a deschis votul și s-a închis. Se respinge. 321 pentru, împotrivă, Abțineri. se adoptă. 322 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 325 pentru. E un amendament oral. Amendament oral din partea domnului Țavela. Domnule Țavela, aveți... Doamna Țavela. Nu, sunt, sunt în regulă, nu vreau să fac niciun amendament oral. Bine, dacă nu este necesar, 325, votăm acum pentru, fără, fără amendament. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 326 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 327 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 328 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 329 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trei 20 cu amendament oral, spune președintele. 330 se corectează. 330 cu amendament oral, așa cum îl găsiți în text. Nicio problemă? Nimeni împotrivă? Cine este pentru atunci? 330 cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 331. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 346. Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 349. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 351. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 352. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 22. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 363 um, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 365 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 364 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 374 pentru, a, mă scuzați, mă scuzați, compromisul 23 mai întâi. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 374 pentru, împotrivă, abține se respinge. 375. Păi, haideți să verificăm 374, votul e deschis. Verificăm 374. Se închide votul. Se adoptă. Și atunci 375 pentru, împotrivă, ad, abțineri se adoptă. 376 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 378? Haideți să verificăm. 377, votul e deschis. Verificare electronică. Se închide acum votul. Se respinge. Am zis că se respinge. 378. Pe cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 379. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 383. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 384. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 385 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 386 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 387 cu amendament oral. Există obiecții față de amendamentul oral? Nu există? Atunci Votăm 387 cu amendamentul oral. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 388 pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 391 pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 389 pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 390 pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 392 pentru? împotrivă, abține se adoptă. 394 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 395 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 397 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 398 pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 410. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 412 pentru? Împotrivă? Se, abțineri se adoptă. Compromisul 26 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 427 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 428 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 429 pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 430 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 431 pentru, a, ah, cade, cade, cade, spune președintele. 434 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se respinge, pardon. Și acum a, se dorește verificarea. Haideți să verificăm. 434, votul e deschis. Și se închide acum. Este respins. 436 pentru? Cine pentru 436? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 437 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 438 pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Chiar vreți să verificați? Vreți să verificăm da sau nu? Nu vreți. Bine. Compromisul 27. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 443 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 444 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 445 pentru, 445, Merge cineva pentru? Ah, acum, acum, așa. Împotrivă? Verificăm. Verificăm 445, votul e deschis. 444 a fost adoptat. Deci 445 trebuie votat. Și votul e deschis. Închis acum. Și se respinge. Și acum 446, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 447 pentru, împotrivă, abțineri. Cine pentru, 447, împotrivă. Verificăm electronic. Îmi pare rău, spune președintele. Vot pentru 447. Se închide votul. Și se adoptă. 448. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 449. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 451 pe KD. 452 pentru, împotrivă, Abțineri? Se respinge. Compromisul 28. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 447 pentru, împotrivă, abțineri. 467 se corectează președintele. Sau sunt prea repede? Există o problemă de traducere? Deci 467. 467. Cine este în favoarea acestui amendament? Deci, cine e pentru, da? Și continui în germană, spune președintele. Cine e pentru 467? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 468 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Urmează 469. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 470. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 471. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 29. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 483 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 484 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 485 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 486 pentru, împotriva, abțineri Verificăm. Votul e deschis și închis acum. Iată, se respinge. 487 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 488 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Îmi pare rău, spune președintele, verificăm. 488, votul e deschis. Votul e închis. Se adaptă. 489 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 490 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 491 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 492 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 493 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 494 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la numărul 5 pentru, împotrivă. Deci întreb cine pentru 5. Numărul 5. Potrivă? Abțineri? Stai, stai, stai. Cineva a votat de două ori. Votăm electronic, îmi pare rău. Deci votăm, votul e deschis pentru numărul 5. Se închide. Se adoptă. Numărul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, abțineri, abțin, abțineri se adoptă. 36 pentru, Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 37 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 40 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 43 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 41 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 45 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 abțineri, se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, abțineri se adoptă, 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Inta 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. IMCO 2 pentru,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 abțineri se adoptă, 12 pentru, prima parte se adoptă, a doua parte este deja acoperită de compromisul 6, 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 15 pentru, partea a doua pentru, împotriva, abțineri se respinge, 20 pentru, împotrivă, abțineri. Cine pentru 20? Sus mâna. Împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum la regii 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Regii 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 7 pentru, vreți verificare la 6? Votul electronic pentru 6 e deschis. Și închis. Se adoptă. 10. Nu, se corectează președintele. A 7. 7. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 10. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 15 pentru, împotriva. Încă o dată, repet, cine pentru 15? În favoare, împotriva, abține, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40, 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum, votul final. Votul e deschis. și e închis acum. Vot final se adoptă. Felicitări! Mă bucură întotdeauna dacă deciziile acestea în unanimitate sunt luate de atâtea comisii împreună. Trecem la sistemul de navigare prin sateliți a colegului Glante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 abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final, votul electronic e deschis. Și închis acum. Și iată, se adoptă. Felicitări!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 abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, în două părți, votul pentru prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, Haideți să verificăm. Verificăm votul pentru partea a doua, votul e deschis. Și închis. și adoptat. 25 ca adăugire pentru, împotrivă. Deci încă o dată, cine pentru 25, împotrivă, abțineri, verificăm, verificăm că e la mustață. De votul e deschis. Și închis. Și se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri. Păi, încă o dată. 26 cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 31 vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua cade, 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 45 pentru, vot pe părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva,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 5.2 pentru, vot pe părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă, prima, a doua parte pentru, împotriva, încă o dată, partea a doua pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Votul e deschis. Votul e închis și se adoptă. Trecem la votul final. Nu, nu, nu. Cer scuze, spune președintele. 5-4, am uitat. Cine e pentru 5-4? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final. Votul e deschis acum. Sau imediat. Și reîncepem încă o dată. Votul e deschis. Deci votul e deschis acum. Votul s-a închis. Se adoptă. Mulțumim raportorului. Și acum revenim la punctul 11 al ordinei de zi. Vă rog, nu faceți prea mare zgomot când ieșiți din sală. Și acum dăm cuvântul doamnei Cavaliu la punctul 11 al ordinii de zi. Doamna Cavaliu, aveți cuvântul. Oh, excuse me. Nobody told me. Should I start? Yeah. Please let us a chance to start. Vă rugăm să ne oferiți șansa să reluăm lucrările. Singura care ar trebui să vorbească în clipa asta ar trebui să fie doamna Carvalho. Non, bah, je suis bien Ah non, mais tu as été bien. Non, j'ai pas vu, mais c'était... Pardon Non, mais dis, arrête un peu Shall I start? Uh, thank you very much, President. Mulțumesc, domnule președinte. După cum am spuneam, am fost uh, parte din delegația care a mers la Cancun, la COP16 și, de asemenea, am prezidat grupul de lucru 1 pe tema industrie. Fiind dat că am participat la toate copurile din 1998, consider că Cancun a fost una dintre cele mai eficiente reuniuni, mai ales uh, datorită bunei organizări a președinției mexicane, mai ales în ceea ce privește conținutul, felul în care au gestionat activitățile eficient, spre deosebire de alte copuri la care am participat, mai ales COP15 de la Copenhaga. Acest COP s-a încheiat cu două acorduri și două decizii importante. COP E pentru prima dată că am avut uh, decizii COP. Am avut două decizii. Una pe tema convenției și una pe tema protocolului de la Kyoto. Și aș vrea să vă atrag atenția, să atrag atenția colegilor care nu sunt atât de implicați în negocieri, că avem două negocieri paralele una sub convenție și alta sub protocolul de la Kyoto. Bineînțeles că SUA participă la negocierile de la convenție și nu de la protocolul de la Kyoto. Când spuneam că am avut ceva probleme în negociere, din cauza faptului că Rusia nu a dorit să adere la a doua etapă a protocolului de la Kyoto, aceasta s-a întâmplat la negocierile pe tema protocolului de la Kyoto și nu pe termen lung. Deci activitatea de la COP16 a avansat într-adevăr, dar mai ales în negocierile din convenție. Iar uh, cele două aspecte, Kyoto, protocolul de la Kyoto și convenția, au fost foarte echilibrate. Înainte de COP16, Kyoto mergea mult mai repede decât convenția și de aceea era foarte important să se aducă la același numitor comun aceste două laturi și am reușit să facem uh, progrese pentru că în legătură cu negocierile putem spune că avem toate țările, 194 de țări care sunt membre în convenție, iar la Kyoto numai un subgrup uh, de țări participă. Într-adevăr, lucrările au fost uh, foarte apreciate. Pentru prima dată s-a aplaudat în mod puternic uh, și uh, m am bucurat să văd acest lucru. Doamna Corolia a spus că toate aceste aspecte au dus la o decizie În orice caz, activitatea de la Copenhaga a arătat că chiar dacă nu am fost parte, cu, unele discuții nu au fost parte din uh, negocierile ONU, am reușit să avansăm și pe acestea. De exemplu, fondul climatic, pachetul silviculturii și uh, transferul tehnologiei. În concluzie, uh, putem spune că avem un oarecare echilibru și că avem o atitudine mai bună din partea Chinei și a SUA decât înainte. Aș dori să menționez de asemenea la adresa președinției europene faptul că s-a lucrat foarte eficient atât Comisia cât și președinția belgiană. Am avut și un contact foarte bun cu Parlamentul, briefinguri uh, periodice și au mers foarte bine. Am uh, mers într-adevăr uh, în direcția bună pentru a ajunge la un acord uh, general și sper că acest acord să fie o bază bună de negocieri pentru ca la următorul COP, la sfârșitul uh, anului la, în Africa de Sud, să se poate ajunge la un rezultat. Mulțumesc! Trebuie să vă atrag atenția că la 12 fără un sfert vine ministrul maghiar. Până atunci mai avem trei puncte pe ordinea de zi. V-aș fi foarte recunoscător dacă ați putea să luați cuvântul doar un minut, domnul Belet și doamna Matiaș. Mulțumesc, domnule președinte. Două minute. Vreau să îi informez pe colegi tot despre rezultatul COP, pentru că cred că este foarte util să le dăm colegilor o idee despre ceea ce este, de fapt, un astfel de program și ceea ce am făcut, de fapt, în acel context. Am uh, mers uh, la fața locului cu 12 membri din Comisia ITRE. După cum a spus doamna Carvalho, am organizat trei grupuri de lucru, unul pe industrie și transfer de tehnologie și altul, uh, așa numitul grup pentru mecanism de, mecanisme de piață organizații. A fost într-adevăr o experiență foarte bună și un schimb de opinii bun. Am avut mai multe întâlniri bilaterale, nu numai cu americanii, ci și cu delegația japoneză și mai ales și cu brazilienii, întâlniri foarte interesante, care nu s-au referit numai la un, strict, un schimb de opinii, ci la posibilitatea de a promova și a exporta, într-un fel, uh, abordarea europeană. Asta este ce am făcut în așa uh, numitul uh, eveniment colateral, care de fapt erau mai multe întâlniri concomitente și am avut două grupuri de lucru care au fost deschise pentru toți partenerii din conferința COP și foarte multă lume diversă participa la aceste grupuri. Am avut deci grupul pe eficiență energetică și uh, transfer de tehnologie care a fost prezidat de domnul Leinen, președintele Envi și Apoi, uh, emisiile din partea transportului aerian și transportul maritim pe care eu l-am uh, moderat, acest grup. A fost într-adevăr o, o ocazie bună pentru a exporta modelul nostru. Rezultatul COP16 a fost uh, comentat de către doamna Carvalho, doamna Corola și nu vreau să revin la acest aspect. Vreau doar în concluzie să spun, domnule președinte, că vreau să mulțumesc foarte mult colaboratorilor Comisiei Envi și ITRE, Georgios și Adrian, pentru că întotdeauna sunt disponibili și putem tot timpul să ne bazăm pe expertiza lor. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Matias. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să le mulțumesc funcționarilor din comisiile noastre pentru că activitatea lor a fost excepțională. Colegii au vorbit deja despre situația în care ne aflăm. Este um, o reflectare de la ceea ce s-a petrecut la Cancun, motiv pentru care nu se insistă asupra acestor lucruri. Um, ne-ați spus deja că nu trebuie să vorbim prea mult și, prin urmare, mă voi mulțumi să spun că până la reuniunea din Africa de Sud vom avea încă multă cale de străbătut. Cred că vom trebui să acționăm mai ales în ceea ce privește elementele energetice. Comisia noastră parlamentară, Parlamentul European, trebuie să acționeze pentru a obține anumite lucruri la nivel european, dar de asemenea trebuie să implicăm și alte elemente. Mulțumesc! Ajungem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 15. Chichester. Și vreau să dau acum cuvântul domnului Charles Giles Chichester, care este raportorul nostru. Thank you very much, Chairman. Uh, this uh, report or pair of reports concerns the um, agency. Avem aici un raport care se referă la o agenție pentru activitatea în rețea și securitate. Știți, dragi colegi, că deja am lucrat asupra acestei chestiuni a securității rețelelor și uh, înainte, în mandatele legislaturile precedente. Acum avem două propuneri. Prima se referă la o revizuire de fond a rolului agenției, iar cealaltă se referă la o propunere care uh, se referă la prelungirea mandatului. În mod normal, totul ar trebui să se termine pe 22 martie. Uh, propunem prelungirea mandatului până în luna septembrie 2013. Aceasta în cazul în care nu vom reuși să avem activități suficient de rapide pe cum le sperăm. Domnule președinte, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră cu care ne-am întâlnit de două ori A doua reuniune, a doua întâlnire a fost extrem de utilă pentru că ne-a permis să rediscutăm problemele care erau uh, în joc. Și pentru a începe, aș vrea să vă spun că există o problemă fundamentală care nu este preluată în această propunere a Comisiei, dar care ar trebui să fie examinată cu atenție, pentru că a fost oarecum uh, jenant data trecută când am analizat regulamentul acestei agenții. Este vorba despre sediul acesteia, ca să fiu mai precis. Vă spun că este un element esențial pentru o bună funcționare a agenției. De aceea trebuie să analizăm cu mare atenție această chestiune. Îmi pare rău că am făcut ceea ce am făcut, dar a fost un studiu realizat de House of Laws din țara mea care s-a concentrat asupra problemei sediului agenției respective în Creta. Este minunat, un, un tărâm minunat, pot să confirm pentru că am fost acolo, dragi colegi, însă este departe. Călătoria este lungă, cere mult timp, Și este o chestiune esențială, mai ales pentru eficiența activității acestei agenții și asupra activităților personal, personalului și așa mai departe. Un alt element, a trebuit să abordăm această chestiune, deoarece amănuntele, detaliile acordului cu țara gazdă um, nu erau cunoscute. Da, știu, autoritățile din Grecia trebuie să se confrunte cu alte probleme cruciale. Dar cred de asemenea că dacă ne aflăm în fața acestei propuneri, ar trebui să profităm de ocazie și să vorbim despre această chestiune a sediului. Într-un prim schimb de vedere, este inutil să intru în amănunte, domnule președinte. Știu că nu prea avem timp la dispoziție. Vă propun să revenim asupra acestei propuneri de prelungire a mandatului, însă să facem acest lucru în regim de urgență, printr-o procedură rapidă. Și astfel vom trimite un mesaj foarte clar personalului agenției vor înțelege astfel că susținem agenția și dorim ca aceasta să continue să activeze chiar în cazul unei restructurări, dar avem nevoie de timp pentru a analiza diferitele elemente legate de rolul și responsabilitățile agenției și este oarecum o provocare pentru noi, dat fiind că această agenție se preocupă de chestiuni foarte importante pentru statele membri, membre, pentru agențiile statelor membre, care la rândul lor se preocupă de rețele internet, formare, cibersecuritate și așa mai departe. Nu avem intenția să schimbăm uh, total rolul acestei uh, agenții, pentru că astfel ne-am suprapune cu rolurile altor agenții. Dar vrem să adăugăm un surplus, uh, un plus european, să existe o activitate de coordonare și de susținere din partea noastră. Domnule președinte, în propunerea pe care a făcut-o, Comisia revine asupra funcționării agenției. Nu există niciun punct uh, referitor la sediu, de aceea eu am vorbit despre acest element la începutul intervenției mele. Dar există apoi uh, uh, fragmentarea abordărilor statelor membre, responsabilitatea acestora, lipsa de date fiabile. Există menționări în legătură cu lipsa de sensibilizare legate de siguranța rețelelor. Nu trebuie să uităm și problema internațională legată de rețele, mai ales în ceea ce privește securitatea. Există apoi elemente legate de punerea în aplicare a politicilor pe care Comisia le menționează, așa cum menționează și faptul că trebuie să acționăm cu mai multă hotărâre pentru a lupta împotriva uh, cibercriminalității, criminalității electronice. Acestea sunt punctele menționate, deci, de comisie. Și acestea vor constitui obiectul propunerii noastre de fond. Țin să precizăm că nu vom reuși să rezolvăm toate problemele în această dimineață, este clar. Însă, propun coordonatorilor o mini-audiție care, la care să participe și experți externi care să ne prezinte punctul lor de vedere. Noi o să le prezentăm punctul nostru de vedere, apoi o să le ascultăm părerile, vom asculta de asemenea părerile comisiei care a activat mult în acest domeniu, dar, repet, aș dori să propun această mini-audiere și aș dori de asemenea să fie realizat un studiu uh, cât, într-un timp cât mai scurt. M-am întâlnit deja cu uh, reprezentanții președinției uh, ungare care mi-au spus că pentru acest dosar se speră încheierea lui în timpul legislaturii. Trebuie să dezamăgesc președinția pentru că dosarul este foarte important, foarte serios și merită o examinare aprofundată. Dacă vrem să avem rezultate foarte bune, nu putem să închidem acest dosar înainte de sfârșitul acestui an. În ceea ce privește calendarul, domnule președinte, cred că mai putem să discutăm despre acesta în cadrul reuniunii coordonatorilor. Prin urmare, nu vom discuta acum, ar fi inutil. Cred că am ajuns la uh, sfârșitul intervenției mele, am lăsat multe puncte deoparte, dar sunt convins că alți colegii mei le uh, vor aduce în discuție. Vă mulțumesc și aștept observațiile colegilor. Mulțumesc. Vă rog, de, din, în continuare, deci domnul Elan, domnul Țicău și doamna Vălean vor avea cuvântul și mai avem uh, și un oaspete care ne așteaptă, domnul uh, ministru. Cristian Elan, mulțumesc foarte mult. Vreau să vorbesc foarte pe scurt. În primul rând, uh, ca să descriem care este situația. Cred că Parlamentul este într-o poziție foarte puternică și raportorul este și el într-o poziție foarte puternică, pentru că am văzut că între coordonatori și raportorii din umbră există deja o unitate destul de puternică. Este foarte important să știm acest lucru de la început, pentru că Consiliul și Comisia să știe și ei că Parlamentul este foarte hotărât. Fie să aibă o agenție funcțională, fie să nu uh, mai ceară înființarea acestei uh, agenții, pentru că e vorba de o problemă organizatorică, e vorba însă și de o problemă politică. Avem Starknet, avem Cyber war din... Uh, am avut un războiul cibernetic din Estonia și am avut de asemenea mai multe atacuri asupra diferitelor sisteme la nivel european care au arătat cât de sensibilă este problema. Uh, Pur și simplu, câteodată, controlul uh, acestor sisteme nu funcționează și în acest context se pune întrebarea dacă o structură eficientă în Uniunea Europeană ar fi, uh, până la urmă, de dorit. Cred că în interesul statelor membre putem spune că o propunere ca aceasta este, în primul rând, o propunere tehnică. Este primul lucru pe care trebuie să îl reținem. Apoi, Trebuie să încercăm să creăm o scală de la 1 la 10. De fapt, 0 este stadiul actual în ceea ce privește eficiența și 10 este stadiul maxim la o agenție cu, exec- cu putere executive este uh, de neatins. Cred că până acum putem să sperăm la 4. Eu zic de aceea că ar trebui să mai extindem uh, această propunere față de stadiul inițial. Apoi mai există mai multe propuneri pe care le salutăm. De exemplu, salutăm din partea PPE faptul că doamna Crăs dorește să abordeze această temă care este după părerea noastră, foarte importantă politic. Ne bucurăm că s-a tratat problema așa. Dar cred că sunt trei aspecte care lipsesc cu desăvârșire în acest raport. Din punct de vedere organizatoric, vorbim de o ierarhie verticală a ENISA între ENISA și Comisie. Dar trebuie să ne gândim și la implicarea orizontală a ENISA, pentru că nu e vorba numai de ENISA, ci avem și GRC, GRC-ul, avem și uh, o domeniu important din GRC care se ocupă de protecția civilă și de siguranță. Care este deci relația între ENISA și pe orizontală celelalte structuri. Apoi o a doua temă este că avem un program de siguranță și cercetare foarte important de 1,5 miliarde și una dintre misiunile acestora este siguranța informatică. Până, acum, până de curând, ENISA nici măcar nu era membră în Consiliul de Administrație al acestui program, în board. Nu putem, deci, să avem nicio influență dacă ea nu are nimic de zis. Sute de milioane se cheltuiesc pentru cercetare în domeniul siguranței cibernetice și noi nu avem, practic, momentan nimic de zis. Deci, raportul în forma sa actuală tratează doar raportul între agenție și comisie, deci pe verticală, dar trebuie să ne gândim pe viitor și la uh, relaționarea pe orizontală între agenții și pro uh, programele pe care le derulează ea și celelalte agenții care se ocupă de subiecte similare pentru că este extrem de important. Apoi, altă întrebare este care este relația dintre ENISA și ceilalți parteneri internaționali. Congresul American a adoptat o lege pentru siguranță cibernetică care cere ca într-un an să se poarte discuții cu comunitatea europeană despre standardizare, despre certificare și despre întreg domeniul uh, care, uh, de securitate care ține de uh, partea aspectele informatice. Care este deci relația dintre Comisie, ENISA și alte, celelalte foruri internaționale? Apoi o altă temă care nu se abordează deloc în raport este problema infrastructurilor critice în Europa. Avem o hotărâre din partea ministrilor de interne care au hotărât să se gândească timp de 2 ani dacă uh, informații, tehnologiile informații sunt o infrastructură critică sau nu. Aceasta a, a reflectat faptul că statele membre s-au îngrijorat de sistemele lor uh, naționale și de faptul că acestea ar putea intra prea mult în domeniul de competență ale NISA sau ar putea să fie prea mult controlate de către Europa. Acesta este însă numai un aspect, pentru că celălalt aspect este de fapt aspectul economiei private în domeniul IT. Și cred că în economia privată suntem de fapt mult mai departe de fapt, linia de apărare nu este de partea um, statelor, ci este mai degrabă la um, operatorii de telefonie mobilă, cei mari, sau la um, operatorii de software și companiile mari IT. Care este deci relația dintre ENISA și actorii privați de pe piața IT? O nouă întrebare, pentru că și aici se pune problema de siguranță. Trebuie să ne gândim și în acest context care ar putea fi funcția de coordonare a acestei agenții. Toate acestea sunt aspecte care apar în acest raport, dar care până acum nu au fost deloc dezbătute. Eu zic că ar trebui să spunem că vrem să discutăm aceste aspecte cu Comisia, să spunem că este absolut necesar ca ei să fie o parte din agenda ENISEI. Îmi uh, rezum intervenția la atât, vreau doar să spun în final că considerăm că este important ca între raportorii din umbră și cu raportor în general trebuie să avem o poziție foarte puternică a Parlamentului, să o încercăm să o consolidăm și să-i dăm raportorului timpul și în același timp posibilitatea să lucreze durabil pentru ca ENISA să poată să fie vizibilă în comparație cu alte instituții internaționale. Nu trebuie să creăm pur și simplu o altă agenție, ci trebuie să înțelegem că este o temă foarte, foarte politică și uh, dacă tot se pune problema astăzi, având în vedere toate, tot contextul uh, siguranței uh, internaționale, trebuie să ne gândim la structuri eficiente. O reacție internațională ar fi să spunem că momentan Europa nu are o structură eficientă care să funcționeze în acest domeniu. Doamna Țică. Mulțumesc, uh, domnule președinte. <clears throat> Vreau să mulțumesc domnului Chichester pentru cooperarea de care a dat dovadă Așa cum a spus și antevorbitorul meu, este important ca Parlamentul să aibă o poziție puternică uh, în uh, negocierile pe care le va avea cu Consiliul, cu Comisia, privind forma finală a ENISA. Uh, din câte văd eu, la punctul 15 discutăm doar despre prelungirea perioadei pe termen scurt pe 5 ani. Uh, deși consider că Uniunea Europeană trebuie să-și dezvolte o strategie pe termen lung pentru securitatea uh, în spaiul digital și trebuie să poată negocia cu alte țări um, adoptarea unor standarde internaționale în domeniul securității informatice i a reelelor de comunicații, consider că adoptarea uh, foarte rapidă a regulamentului de prelungire pe termen scurt a actualului mandat și a actualei uh, instituții NISA este necesară, tocmai pentru a ne încadra în timp, pentru că actuala agenție, mandatul ei expiră la începutul anului 2012 și nu o să avem timp suficient ca să dezbatem în mod serios uh, care vor fi competențele ENISA. De aceea uh, suntem de acord cu aprobarea aceasta pe termen scurt, pe cinci ani, a mandatului ENISA, dar considerăm că discuția privind competențele ENISA și rolul ENISA în uh, asigurarea securității uh, informatice și a rețelelor de comunicații uh, trebuie discutat în mod serios. De asemenea, pregătirea echipei de specialiști a ENISA, implementarea și operarea unor sisteme europene de tipul CERT, european, necesită timp și investiții substanțiale care nu trebuie să aibă o perspectivă de doar cinci ani. Recunoașterea pe plan internațional a ENISA se bazează pe consolidarea în timp a credibilității acesteia. Uniunea Europeană are nevoie de o viziune pe termen lung în domeniul securității în societatea informațională, care necesită coordonare între diferiți actori publici și privați, între instituțiile europene și statele membre, care nu concordă cu o perspectivă temporară de cinci ani. Acceptăm însă această prelungire pe termen scurt tocmai pentru a putea discuta în mod serios despre competențele, rolul și forma finală a ENISA. Consider că o strategie uh, pentru uh, cyber security trebuie să aibă o perspectivă de cel puțin 10, 15, 20 de ani. Uh, Uniunea Europeană este un actor serios și de aceea trebuie ca în viitor să putem crește competențele ENISA pentru a putea fi mai eficientă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Uh, thank you. As um, all the shadow Mulțumesc. În calitate de raportor din umbră din partea ALDE, aș dori să-mi exprim uh, susținerea față de abordarea pe care domnul Cecester, raportor, a prezentat-o. Cred că avem nevoie, într-adevăr, de o abordare pe două laturi și trebuie să extindem mandatul ENISA până în 2013 fără nicio, fără nicio ezitare. Cred că este absolut necesar să ne uităm uh, cum am putea îmbunătăți cât mai bine uh, cum am putea îmbunătăți uh, mandatul ENISA și cum am putea să avem un răspuns adecvat în a, având în vedere toate amenințările cu care ne confruntăm în domeniul cibernetic. Doresc doar să spun câteva lucruri care mi se par importante, în primul rând pentru misiunile sale viitoare. EMISA ar, EMISA ar trebui să se concentreze pe stabilirea felului în care informația despre parteneriatele public-private în Uniunea Europeană și de ambele părți ale Atlanticului ar, put, Atlanticului ar putea fi bine uh, interschimbate. De asemenea, ar trebui îmbunătățită și o colaborare cu sectorul privat uh, Astfel am putea avea și o imagine mai bună a riscurilor actuale și a, o idee despre investițiile de securitate și în eficiență. ENISA ar trebui de asemenea ca să pună securitatea în ceea ce privește infrastructura și um, dotarea cu diverse infrastructuri să fie de asemenea o prioritate. Considerăm că trebuie asigurată și comunicarea și trebuie găsit un răspuns foarte clar și energic la um, apărarea infrastructurilor cheie, cum ar fi, de exemplu, centralele nucleare sau centralele uh, în general. Suntem conștienți de faptul că atacurile cibernetice sunt importante. Știu că unele state membre nu vor dori să intre într-un schimb de informații pe această temă, dar trebuie să vedem dacă ar putea să existe o coordonare mai bună între statele membre. Considerăm, da, că este mai mult, uh, mai mult decât uh, niciodată nevoie de ENISA și sper să putem avea o acțiune mai puțin birocratică în, prin intermediul acestei agenții și sper că să putem să ne coordonăm foarte bine și cu sectorul privat. Abia așteptăm să ne uităm la studiul pe care l-a uh, mandatat domnul Chichester la Departamentul de Politici și Vreau să spun de asemenea că dezbaterea în legătură cu sediul Enisei va fi purtată, cu siguranță. Și dacă va fi așa, atunci trebuie să ne bazăm pe fapte, trebuie să ne bazăm pe audit și pe păreri uh, avizate. Trebuie însă să nu ne bazăm pe uh, alte informații și să nu intrăm într-o dezbatere interpolitică despre sediu, ci trebuie să ne gândim întotdeauna la eficiență. Mulțumesc! Bedanke mich herzlich. Charles? Mulțumesc foarte mult. Charles, mai dorește cuvântul? Nu știu dacă dorește și comisia să ia cuvântul în acest moment. Eu aș vrea să rog să nu mai ia comisia cuvântul acum, pentru că nu știu cum o să mai gestionăm și această intervenție. Se poate doar un minut un minut puteți să vorbiți, dacă vreți, din partea comisiei. Îmi pare rău, dar am, avem deja primul oaspete care trebuie să se prezinte și la fără un, fără un sfert vine ministrul maghiar. Deci vă rog, un minut, comisia, aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, deputaților din Parlamentul European care au luat deja cuvântul Vreau să vă spun că mi se pare extrem de important ca ENISA să fie modernizată. Suntem foarte bucuroși să putem auzi astfel de părere aici. Propunerea raportorului este exact să meargă pe o adoptare rapidă a extinderii mandatului și pe crearea unei rețele de siguranță care ar fi esențială. Aceasta este, de fapt, discuția pe tema modernizării agenției, agenției care trebuie să fie conformă cu toate uh, evoluțiile actuale și deci că extinderea mandatului este potrivită. Ne bucurăm de propunerea pe care ați făcut-o, suntem bucuroși să vă susținem și să participăm la dezbaterile cu dumneavoastră și să fim aici dacă aveți nevoie de noi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru înțelegere. Charles, ai cuvântul. Thank, uh, colleagues for their, uh, very helpful remarks. Foarte pe scurt, domnule președinte, vă mulțumesc, dragi colegi, pentru observațiile făcute. Mulțumesc de asemenea Comisiei Europene pentru acest angajament constructiv. Sper că toți coordinatorii vor accepta această propunere de mini-audiție, audiere și propunerea de studiu. Vom reveni asupra ei mai târziu în cursul anului. Vă mulțumesc! Mulțumesc și avem termen pentru depunerea amendamentelor 18 ia... La ora 18 nu pot să mai uh, acord nicio prelungire pentru că deja am avut prelungiri. Iar acum la punctul 16. Vreau să-l salut pe domnul uh, Carlo Desdorides, director executiv al Agenției Europene GNSS, și fără a mai spune prea multe la început, vreau să vă dau ocazia direct să vă prezentați și eventual să puneți întrebări. Vă rog să mă iertați pentru că nu vom avea prea mult timp și deci nu suntem foarte prietenoși cu dumneavoastră pentru că chiar suntem strânși cu timpul. Mulțumesc pentru înțelegere, domnule Doride, să aveți cuvântul. So, Mr. Chairman, a distinguished member of the European Parliament, uh, allow me to... Domnule președinte, președinte, doamnelor și domnilor deputați, dați-mi voie să încep această intervenție cu ocazia primei mele vizite în cadrul Comisiei noastre parlamentare prin a afirma că sunt pe deplin conștient că această nouă arhitectură instituțională care decurge din tratatul de la Lisabona este extrem de importantă. Știu că Parlamentul joacă un rol esențial în calitate de colegislator. Și acesta este motivul pentru care eu cred că prima mea vizită aici reprezintă o ocazie de a lansa o cooperare deschisă și rodnică cu dumneavoastră pe durata mandatului meu. Sugestiile dumneavoastră, ideile, criticile, dacă vor fi necesare, ne vor permite să avem o activitate fructuoasă în cadrul agenției. Este de la sine înțeles că doamna Nibler rămâne primul interlocutor pe care îl avea pentru că ea reprezintă Parlamentul în cadrul administrației noastre. Împreună cu um, dânsa voi avea contacte permanente. Și acum, câteva cuvinte în legătură cu schimbul de vederi Galileo. Care este starea acestui proiect? 2011 va fi un an cu adevărat crucial. EGNOS Peste o lună, EGNOS va fi întru totul disponibil pentru utilizarea de către aviația civilă. Este foarte important acest lucru pentru că EGNOS reprezintă un adevărat succes. Știți că EGNOS funcționează extrem de bine. Este al doilea sistem la nivel mondial după cel american care are performanțe în domeniul GPS. Considerăm că acesta va reprezenta un prim succes pentru aviația civilă. Știți că există 500 de proceduri de abordare care au fost dezvoltate în Statele Unite pe acest subiect. Știți de asemenea că furnizorii europeni vor ține cont de această nouă tehnologie. Apoi, în ceea ce privește Galileo, au fost deja semnate mai multe contracte două contracte care uh, mai rămân de semnat, vor trebui semnate până în vară. Până în luna septembrie a acestui an, cei doi sateliți uh, despre care am mai discutat deja vor fi uh, lansați. Este un reper esențial pentru proiectul nostru, pentru că, într-adevăr, vom începe Uh, desfășurarea tuturor sateliților începând cu luna septembrie anului 2011. După aceea, după poziționarea sateliților la sfârșitul anului 2012, începutul 2013, toți ceilalți sateliți vor fi poziționați și aceștia vor fi capabili să furnizeze serviciile prevăzute începând cu anul 2014 sau poate 2015. Galileo, din nou, reprezintă un potențial foarte mare. Există sistemul GMSS și GPS. Ceea ce este important este că sistemul începe să funcționeze în 2014-2015. Este un element foarte important. Galileo, după cum am spus deja, reprezintă un potențial extraordinar pentru a atinge obiectivele strategice de independență pe care ne-am propus. De fapt, acest lucru îl sperăm de la toate programele pe care le avem în curs de derulare. De Agenția GNS va avea un rol fundamental, mai ales în două domenii, și anume securitatea, în primul rând, adică tot ceea ce este legat de centrele de securitate și apoi acreditarea, adică certificarea exigențelor normelor în materie de uh, securitate. Există un alt domeniu în care agenția ar trebui să se implice, și anume comercializarea sistemului. Care este provocarea din acest punct de vedere? Trebuie bine gestionată uh, toată faza de uh, comercializare. Pentru Galileo este foarte important, pentru că, într-adevăr, Există un întreg evantai de utilizatori potențiali ai Galileo, care este un program transversal și, prin urmare, agenția va avea un rol fundamental, dar în același timp și foarte delicat. Mulțumesc! Colegi. Mulțumesc foarte mult! Autorița ia cuvântul domnul Glante. Mai întâi. Mulțumesc foarte mult și felicitări și pentru noua funcție pe care o ocupați și vă urez uh, și o viață bună în orașul de aur Praga. Ați spus uh, că aveți multe de făcut pe viitor, vreți să mai uh, faceți și publicitate pentru Galileo. Cred că împreună trebuie să ne unim pentru ca să dorească lumea să meargă la Praga, pentru că se pare că e destul de greu să cooptezi personal la Praga pentru mai multe activități ale Comisiei. Sper să reușiți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Remec. Are cuvântul? Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să îl felicit pe domnul director pentru noua funcție și să-i urez mult succes, nu numai pentru că suntem vecini la Praga, pentru că eu uh, trăiesc de peste 25 de ani lângă agenția aceasta și pot să confirm ce a spus domnul Glante că se trăiește foarte bine la Praga. Aș avea următoarea întrebare. Care este părerea, după părerea dumneavoastră, cel mai important în prima fază de um, acțiune a agenției și pentru sistemul Galileo? Și în ce măsură credeți că Parlamentul poate să ajute? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Țicău! Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte! <coughs> Aș dori să vă felicit pentru uh, noul post. În calitate de raportor uh, al Comisiei uh, de Transport uh, pentru utilizarea în domeniul transportului a, sistemului, a viitorului sistem Galileo și a sistemului GNSS, aș dori să vă atrag atenția că, dincolo de dezvoltarea infrastructurii, care evident este absolut necesară și înseamnă investiții substanțiale, este însă nevoie să investim încă de pe acum în uh, cercetare pentru a dezvolta servicii și aplicații specifice, astfel încât, în momentul în care infrastructura va fi funcțională, să putem să utilizăm la capacitate infrastructura existentă, tocmai prin aceste servicii și aplicații care trebuie testate, deci dezvoltate, testate și uh, introduse pe piață. De aceea sper să aveți uh, puterea de a convinge uh, Comisia și statele membre ca la midterm review să aloce mai mulți bani pentru cercetare, pentru serviciile și aplicațiile din amonte, astfel încât să putem utiliza ulterior sistemul GNSS și ulterior Galileo la capacitatea maximă. De asemenea, vreau să vă rog să aveți în vedere extinderea acoperirii GNSS uh, la și EGNOS, Uh, și la nordul, estul și sud-estul Europei. Din păcate, aceste regiuni încă nu sunt suficient acoperite uh, și de aceea vă rog să aveți în vedere, tocmai pentru a avea o piață unică europeană în domeniul acestor servicii. Și în ultimul rând aș dori să vă întreb vis a -vis de negocierile internaționale privind unele frecvențe de care va fi nevoie pentru uh, funcționarea corectă a sistemelor. Mulțumesc! Herzlichen Dank. Mulțumesc, doamna Herzog. Thanks, Chairman. Just very... Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, vreau și eu să uh, îi urez uh, domnului director uh, mult succes pe viitor. Mă bucur foarte mult că veți avea o alianță strategică cu noi în Parlamentul European aici. Um, ne veți arata ce este necesar pentru ca această nouă tehnologie să devină cât de repede uh, cu putință funcțională. Deci vă, vă doresc uh, o activitate cu cât se poate de puține probleme. Eu știu că știu din Comisia pentru uh, Bugete că există aceste probleme. Le avem și noi. Noi ne-am bucurat foarte mult dacă cu mijloacele pe care le aveți la dispoziție ați putea să um, transmiteți un semnal cetățenilor europeni uh, pentru susținerea motivației în continuare de a, de a uh, pune la punct aceste sisteme. Uh, trebuie uh, puse la dispoziție uh, fonduri pentru infrastructură, dar așa cum a spus și doamna Țicău, și pentru servicii și aplicații care să exploateze acest uh, sistem. Eu mă bucur încă de pe acum să ne putem consulta reciproc în legătură cu acest sistem, pentru ca cetățenii să nu aibă impresia că am mirosit niște bani aici în aceste proiecte. Mulțumesc, spune președintele. Domnule director, vă dau prilejul pentru a răspunde foarte scurt la aceste întrebări. Yes, let me first uh, address the question uh, provided by... Mai, da, permiteți-mi mai întâi să dau câteva răspunsuri. Domnule Glante, această deplasare la Praga, n-am vorbit despre an introducerea pe care am făcut-o. Uh, Este clar că aceasta este prima provocare pentru agenția noastră. Evident, este greu să spunem dacă totul va putea fi pus în funcțiune peste șase luni sau peste un an. Va trebui mai întâi să analizez în amănunt elementele tehnice care intervin în această ecuație. V-am spus deja, unul dintre rolurile esențiale a agenției ține de securitate. Prin urmare, trebuie să vedem dacă Praga, respectiv clădiile din acest oraș, oferă suficiente garanții în materie de uh, siguranță. Vom vedea. această mutare va trebui să uh, țină cont și de uh, cunoștințele acumulate deja de agenția noastră. Și acesta este iarăși un prim obiectiv, atât al meu cât și al comisiei. În ceea ce privește observațiile făcute de domnul Remec, care sunt principalele provocări pentru agenția noastră pe viitor, Centrul de securitate Galileo reprezintă un element critic, un element uh, esențial. Cred că va trebui să acordăm o atenție deosebită tuturor elementelor legate de calendar, așa cum s-a precizat deja, astfel încât funcționarea să poată să înceapă din anul 2014. Domnule Remec, ați întrebat cum poate ajuta Parlamentul agenția. După cum am mai spus-o deja, Noua reglementare a fost uh, adoptată de curând și pentru prima dată va exista un reprezentant al Parlamentului în cadrul Consiliului de Administrație. Aceasta vă va permite să observați concret și îndeaproape problemele și derularea programului. Pentru mine, este foarte important ca dumneavoastră să îmi atrageți atenția asupra riscurilor pe care le puteți avea în vedere. Veți fi oarecum o antenă a agenției noastre de care vom putea beneficia. În ceea ce privește intervenția doamnei Țicău, Ați insistat, doamna, asupra faptului că trebuie să investim și mai mult în cercetare și dezvoltare și mai ales în ceea ce privește serviciile și aplicațiile. Într-adevăr, este vorba despre niște domenii cruciale. Aș spune chiar că între 80 și 90% din valoarea scontată, preconizată pentru Galileo, este legată tocmai de aceste domenii, nu neapărat de infrastructură, ci de servicii. Prin urmare, este neapărat necesar să ne concentrăm asupra acestor elemente. Comisia Europeană a dezvoltat un plan de acțiune extrem de amănunțit, în care se precizează ce se va întâmpla în diferitele sectoare sau uh, în cazul diferitor regul, uh, reglementări sau domenii în care aceste servicii și aplicații pot fi uh, favorizate. Va fi primul nostru obiectiv, cooperarea conlucrarea cu comisia, astfel încât totul să se petreacă în cele mai bune, sub cele mai bune auspicii. Sunt de acord că există un element critic în toate acestea. Ca urmare a unei lipse de fonduri în programul cadru 7, este adevărat că perspectivele noastre sunt destul de limitate. Suntem, deci, într-o situație oarecum ciudată. Nu finanțăm serviciile și aplicațiile, tocmai în momentul în care avem cea mai mare nevoie de acestea. Iată de ce ar trebui să vedem care sunt pârghiile de care dispunem ar putea fi vorba de cooperare, de exemplu, pentru a găsi noi instrumente financiare, inovatoare, care să ne permită să ne ducem la bun sfârșit munca pe care am început-o. O ultimă observație în ceea ce privește agnos. Egnos, constat cu plăcere că sunteți interesați de acest sub, subiect, de acest sistem. El există? Păi să-l folosim. Aveți dreptate, în partea de est și uh, sud-est, în partea de sud a Europei, există anumite probleme de, legate de acoperire. Am înțeles că ar trebui îmbunătățit acest serviciu și, de fapt, deja am început să facem acest lucru pentru că este unul dintre elementele primordiale de activitate a Comisiei. Peste un an, cred că vom fi uh, în măsură să acoperim și aceste țări despre care a fost vorba în intervenție. Și, în fine, ați abordat problema legată de frecvențe. Dați-mi voi să spun mai întâi că Galileo trebuie să fie operațional 100% împreună cu GPS-ul. Este esențial atât pentru frecvențe cât și pentru codurile de acces, pentru bazele de date și așa mai departe. Va exista astfel o interoperabilitate perfectă. Acesta înseamnă că, chiar și în cazul în care nu există o acoperire totală, va exista o îmbunătățire concretă și palpabilă a serviciilor pe care le oferim prin intermediul acestei interoperabilități. Această interoperabilitate nu este garantată cu sistemul rusesc și nici cu cel chinezesc. Și aceasta este o problemă care ar merita probabil atenția noastră. Există mai apoi uh, serviciile publice care intră și ele în joc, trebuie să vedem care sunt frecvențele folosite de chinezi. Știu că este o problemă care e examinată la cel mai înalt nivel în cadrul comisiei. Un ultim uh, punct legat de ultima intervenție, viitorul agenției noastre. Care va fi acesta? Ați spus că trebuie evitate problemele pe care le-am uh, cunoscut în trecut, cu care ne-am confruntat în trecut. Vă asigur că în ultimii doi ani am lucrat în cadrul comisiei, deci cunosc foarte bine activitatea din cadrul acesteia și consider că aceasta reprezintă pentru mine un atu uh, sunt convins că această legătură strânsă cu Comisia va constitui un atu, un avantaj suplimentar. În încheiere, aș dori să vă reamintesc raportul domnului Taian de săptămâna trecută, prezentat la Strasbourg, un raport uh, referitor la uh, situația la, pe, la jumătatea parcursului. În ceea ce privește viitorul programului Galileo, există două elemente esențiale care intervin aici. Este vorba despre finanțarea pe termen lung și de guvernanță. Aceste două elemente sunt strâns legate. În ceea ce mă privește, eu voi participa la dezbateri uh, ori de câte ori voi avea posibilitatea. Pentru viitorul programului Galileo, rolul agenției este cu adevărat crucial, agenția pe care o conduc eu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult în numele comisiei noastre, domnule Dorides, pentru faptul că ați venit la noi astăzi, pentru că ne-ați răspuns la întrebări pot să vă spun și că vom lucra cu siguranță foarte bine împreună, mai ales colegii care au oricum deja un dosar în domeniu, în competența lor. Vă rog să ne iertați încă o dată pentru faptul că a trebuit să tratăm subiectul mai repede astăzi decât de obicei. Sper însă că a fost util pentru toată lumea. Și, ne, și sperăm ca dumneavoastră să aveți mult succes mai departe în această funcție și vă mulțumesc foarte mult.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 Pascal. Guardate che c'è qua. Uns geht äh, Continuăm cu dezbaterea fără niciun fel de pauză. În mijlocul nostru salut pe äh, domnul ministru C. Falvai, sper că am pronunțat bine numele, Așadar, eh, salutăm prezența ministrului secretar de stat pentru afaceri strategice din cadrul Ministerului Economiei Naționale. Eh, în această calitate va eh, prezida Consiliul pentru Competitivitate în perioada președinției maghiare, așa că fără o prea mare introducere, pentru că oricum suntem întârziați, vă rugăm să ne prezentați ideile dumneavoastră pe scurt, după care vom organiza o rundă de întrebări și răspunsuri. Știu, Chairman right honourable members of the parliament, ladies and gentlemen. Before I get into detail... și domnilor, înainte de a intra în detaliile diferitelor dosare, uh, haideți să vă povestesc despre miza industriei și cercetării în Europa. Timpul a sosit să reacționăm la lecțiile învățate din criza economică și financiară. Avem nevoie de o mai bună cooperare între domeniile economic și fiscal pentru a trata problema uh, uh, mai cu seamă a datoriilor publice. Vreau să vă atrag atrez, atenția și asupra trei aspecte care mie, mie mi se par importante. De ce trebuie să ne concentrăm asupra crizei fiscale, stabilității fiscale și managementului e, uh, crizelor? avem convingerea că fără o asanare a economiei europene, fără creștere, pe termen lung nu putem rezolva problema fiscală. Apoi, se arată că există semne noi pentru uh, inovare și creștere economi- economică. Există posibilitatea ca prin resurse noi și inovatoare să obținem mai mari beneficii în viața cotidiană. În al treilea rând, nu trebuie să renunțăm la cerințele normative prin care uh, suntem obligați să căutăm și astăzi uh, locuri de muncă uh, noi, pentru că o creștere fără creșterea ocupării forței de muncă este o creștere nesănătoasă. Problemele economice niciodată nu încep în economie, ci de obicei își au rădăcina în politică și în natura umană. De aceea este nevoie de răspunsuri politice, de reacție politică, atât din partea statelor membre, cât și din partea Uniunii Europene. Principala provocare este să, să vedem și pădurea și pomii în același timp. Adică să nu pierdem din vedere codrul doar pentru că ne aflăm în fața unui arbore. Trebuie să avem o viziune concretă asupra uh, Europei în 2020, nu doar o uh, viziune pe uh, hârtie. Trebuie să avem o măsurare, măsurătoare mai exactă a indicatorilor, avem nevoie de guvernanță Uh, puternică și trebuie să existe perspective foarte clare, atât la nivel comunitar cât și la nivel statal. În acest semestru european nou, așa cum l-am numit noi, vrem să oferim un nou impuls acestei coordonări și supravegheri economice. Cu toate că ECOFIN este un, uh, o formațiune a Consiliului foarte importantă, Cred că și uh, Consiliul de Competitivitate va fi în măsură să uh, participe la dialogul structurat privind relansarea uh, economiei într-o manieră inovatoare. Uniunea inovație, inovării trebuie să fie un proiect cât se poate concretizat. Practic, în fiecare din formațiile eh, Consiliului există teme, există eh, competențe care trebuie avute în vedere. Cetățenii europeni se așteaptă la nimic mai puțin din partea noastră decât să finalizăm odată proiectele care foarte mult și mult prea mult timp au fost eh, întârziate sau trenate. Câteva cuvinte despre Consiliul de Competitivitate Aș uh, vrea să pun uh, accentul pe trei principii în lucrările acestui Consiliu pentru a uh, pava calea economiei europene spre relansare. Este important ca barierele puse în calea companiilor în ce privește comerțul transfrontalier să fie eliminate. Și Ă, sigur că trebuie create și noi locuri de muncă. Nu avem nevoie de reglementări din ce în ce mai detaliate, ci din potrivă. Trebuie să îndepărtăm restricțiile. Trebuie să creăm valoare nouă pe piață. Însă, nu sunt, ă, din păcate, sunt ă, ignorate anumite chestiuni, cum ar fi costurile de tranzacții, diferite comisioane, Uh, irosirea anumitor resurse, lipsa de eficiență în anumite sectoare. Și de aceea legiuitorii trebuie să se întrebe în ce măsură acțiunile lor contribuie la crearea de noi valori sau nu. Eu cred că trebuie să putem răspunde cu un da hotărât. În ce privește acel Small Business Act, legea pentru IMM-uri, uh, IMM-urile sunt într-o situație foarte dificilă, se luptă cu mari poveri administrative, internalizare slabă și un potențial de inovare uh, redus, uh, alături de costuri foarte mari. Problema crucială pentru IMM-uri nu este că sunt mici sau mijlocii, ci pentru că, și, ci mai degrabă că nu sunt avute în vedere, nu au o reprezentare politică uh, pe măsura contribuției lor la economie. Tocmai de aceea avem nevoie de acțiuni la nivel comunitar și la nivel național pentru a depăși această situație. Trebuie să le ajutăm să acceseze anumite fonduri, trebuie să abolim anumite obligații, obstacole administrative și trebuie să le creștem capacitățile inovatoare. Trebuie să le ajutăm pe aceste IMM-uri să devină mai mari și mai puternice. De la Schumacher, finanț, marele finanțist londonez, un citet, citat a devenit uh, foarte important, dar um, politicele, politicile noastre trebuie să-i ajute pe cei mici să devină mai mari și mai puternici. Pentru a susține accesul la piață și la finanțare a IMM-urilor, în vederea finanțării mai ușoare a IMM-urilor, președinția ungară va folosi uh, prilejul acestui midterm review al uh, legii IMM-urilor pentru a adopta unele concluzii ale Consiliului în mai, uh, conturând principalele direcții pentru politica față de IMM-uri în viitor. Și uh, într-o reuniune informală din aprilie în Ungaria vom pregăti deja aceste concluzii. Creșterea capacității inovatoare a IMM-urilor este și ea foarte importantă. Coordonarea între inițiativele uh, de maximă prioritate este și ea extrem de importantă, la fel ca și internalizarea activităților. Pe lângă evenimentele uh, formale ale Consiliului, în 24-25 mai vom organiza o conferință la care va fi uh, decernat premiul pentru antreprenoriat european. Uh, cu toate că, sigur că trebuie eliminate costurile de tranzacționare, se constată în continuare că piețele încă sunt fragmentate. De aceea, Cred că este nevoie de politici care să uh, contracareze distorsionarea pieței și fragmentarea pieței. Știm că uh, împărțirea muncii, diviziunea muncii este sursa productivității, dar diviziunea muncii este limitată de dimensiunea pieței. Deci nu putem încă uh, exploata toate profiturile pieței unice o putem face doar dacă putem preveni uh, fragmentarea pieței. Fragmentarea pieței are multe efecte negative pentru că uh, împiedică uh, companiile să facă profituri acolo au un mare potențial, limitează creșterea forței de muncă și ocupării ei, deci, practic, nu face altceva decât să reducă potențialul nostru de creștere economică și de creșterea ocupării forței de muncă. De aceea, legiuitorii trebuie să se întrebe mereu dacă acțiunile lor au sau nu au impact asupra fragmentării pieței. Cred că pe mandatul președinției noastre avem șansă să răspundem pozitiv la aceste provocări. Apoi, eh, eh, zona de cercetare europeană este de asemenea un uh, proiect foarte important pentru a aduce la oaltă cele 27 de uh, medii de cercetare și dezvoltare, reducând astfel duplicările de costuri care în prezent sunt uh, constatate. Dincolo de defragmentarea pieței, vrem să, vrem să evaluăm, să facem o reevaluare a programului cadru 7 de cercetare Eh, știți că există o comunicare din noiembrie anul trecut și Consiliul a discutat deja această problemă. Eu cred că Europa ar trebui să eh, se angajeze pe eh, toate cele trei, toți cei trei piloni ai cercetării, cercetarea fundamentală, cercetarea aplicată și cercetarea socială în beneficiul uh, societății în ansamblu. Raportul interimar uh, pe care îl veți primi va conține 10 recomandări privind simplificări uh, comparabile cu un salt cuantic, deci simplificări semnificative. Pentru mine, pentru mine inovare în loc de administrare este un uh, moto și de aceea și recomandările noastre vor fi conturate ca atare. Este important ca statele membre reprezentate să primească o voce mai puternică. Mă refer aici la statele membre din sud-estul Europei. Dacă vedem ca, vedem care sunt cifrele alocate pentru diferite programe de cercetare, atunci aici cifrele grăiesc uh, de la sine. Tocmai de aceea vom organiza o conferință pe 24-25 februarie, o conferință la nivel înalt, la care vom uh, crea uh, posibilitatea de a dezbate pe marginea acestor recomandări și pe marginea raportului raportul interimar de evaluare a programului FP7. Apoi, în uh, Consiliul din uh, uh, martie vom propune un program de acțiuni care se va plia exact pe aceste recomandări. În aceste 10 recomandări veți găsi și unele aspecte care se referă la viitor. Evidențiez două aici. Trebuie menținut cel puțin nivelul uh, finanțărilor. Știu că acest lucru este dificil și știu că există discuții, discuții pentru FP8, dar experții ne recomandă. Apoi, trebuie de la low risk, low trust să trecem la o atitudine cu mai multă încredere reciprocă între actorii, între promotorii creșterii economice. De asemenea, vrem să lansăm o discuție uh, fundamentală pe tema FP8 cu miniștrii tot în această primăvară. Este important de asemenea să ne gândim la întreprinderile mici și mijlocii. Principiul care trebuie să guverneze este principiul competitivității în economii și îmbunătățirii uh, acestor acțiuni. În ciuda educației și cercetării, Europa rămâne în urmă în ceea ce privește cercetarea în domeniul uh, ideilor de afaceri și inovării. Inițiativa Europeană de Inovare 2020 poate să ne ajute să îmbunătățim eforturile de coordonare în domeniul acesta și să aplicăm mai bine principiile pe care le avem. Aș vrea să vă amintesc de declarația doamnei Angela Merkel, cancelar german, Citez, nu putem să ne menținem prosperitatea în Europa decât dacă facem parte din regiunile cele mai inovatoare din lume. Pe de altă parte, vedem și probleme în ceea ce privește resursele care uh, sunt necesare, vitale pentru industrie și pentru resurse în general. Uh, și de aceea cred că inițiativele de acest gen sunt extrem de importante și trebuie să fie o prioritate. Consiliul și-a adoptat concluziile pe tema Uniunii Inovării, iar președinția, franceză, președinția maghiară, mă scuzați, ar dori să continue în acest dosar uh, cu parteneriatul european. Parteneriatul este o prioritate pentru noi și ne bucurăm să lansăm cât mai repede activitățile de parteneriat în domeniul uh, îmbătrânirii sănătoase și active. Nevoia de tehnologie a fost de asemenea subliniată în Uniunea Inovării și Institutul de la Budapesta a încercat să dezvolte o agendă pentru a putea urmări acest calendar. Este foarte important și relevant să vedem care vor fi acțiunile inițiativei uh, europene pentru inovare și implementarea strategiei 2020 este un pas înainte. După cum ziceam, materiile prime sunt o prioritate în președinția maghiară. Noi credem că trebuie să îmbunătățim, îmbunătățirea, să îmbunătățim accesul Europei la materiile prime. Așteptăm o comunicare din partea Comisiei care se va baza pe planul de acțiune din 2008, care a fost un succes și care va da prioritate acestui dosar mai ales pentru Consiliul de Competitivitate din martie, Consiliul de Concurență și uh, sperăm ca până atunci să avem uh, mai multe lucrări gata în comisie. Dragi deputați, Europa se confruntă într-adevăr cu provocări adevărate care necesită efortul din partea tuturor. Nu putem uh, să avem ambiții modeste pentru a transforma Europa într-una puternică și președinția uh, maghiară dorește să, ca Europa să joace un rol important. Pentru toți membrii Europei trebuie ca tradițiile și aspirațiile tuturor să fie reflectate în programele noastre și acesta a fost un citat din Margaret Thatcher dintr-un discurs foarte cunoscut. Trebuie să extindem orizontul Uniunii, pentru că Uniunea aparține tuturor cetățenilor și aceasta trebuie să reflecte tradițiile și aspirațiile tuturor cetățenilor. Sunt de aceea convins că Consiliul de Competiție din uh, Parlamentul European ar trebui să lucreze împreună. Dacă suntem împreună, trebuie să Știm că abia atunci putem înlătura barierele, putem face pași înainte pentru ca pentru IMM-uri, de exemplu, afacerile să fie mai puțin costisitoare. Dar trebuie să ne încercăm să nu fragmentăm piața, mai ales în cercetare, și să îmbunătățim competitivitatea internațională a companiilor europene odată cu planurile de redresare în Europa. Doamnelor și domnilor, vreau să vă să exprim mulțumirea noastră către președintiile spaniole, belgiene și altele dinainte pentru toate eforturile pe care le-au făcut în domeniul industriei și a politicilor de cercetare. Permiteți-mi să subliniez angajamentul președinției actuale de a continua în acest spirit și de a lucra în strânsă cooperare cu dumneavoastră în aceste domenii. Vom face tot posibilul pentru a pune în aplicare trioul de președinție împreună cu colegii noștri danezi, și polonezi și sperăm și cu cei belgieni. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. A fost o mare plăcere pentru mine să vă țin această introducere și să vă răspund după aceea la întrebări. Mulțumesc! Herzlichen Dank. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum chiar lucrăm uh, pe ceas. La 12.30 trebuie să terminăm pentru că atunci intră coordonatorii la ședințe. Please. Köszönöm szépen el. Domnul Gök. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule secretar de stat. Dacă îmi permiteți uh, o observație, uh, mă liniștește faptul că președinția ungară vede totuși uh, codrul de atâția arbori, deci că, veți, deci că nu uitați cercetarea și inovarea. Și atunci am o următoare întrebare Înțeleg că ceea ce uh, este obiectivul nostru comun al tuturor este să integrăm odată piața asta europeană, să promovăm uh, cercetarea și să realizăm um, o, o piață unică. Însă deficitul între statele vechi și statele noi este încă foarte mare. Și ce poate face președinția ungară pentru ca statele vechi și statele noi membre să poată participa cu drepturi egale la activitatea de cercetare și inovare? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bütikofer. Da. Mă bucur, domnule președinte, că ați vorbit atât de mult despre inovare, dar n-am înțeles uh, motoul dumneavoastră uh, inovare versus uh, administrare. Chiar nu știu ce ați vrut să spuneți aici. Um, Eh, ce importanță atribuiți acest în cadrul inovării unei economii bazate pe cât mai puține emisii de carbon? Ați vorbit de costuri eh, mai mici pentru uh, întreprinderi. De la Milton Friedman încoace se știe foarte clar că nimic nu este gratuit. Deci dacă costurile pentru firme trebuie să fie reduse, atunci cine vreți să plătească acele costuri? Ați vorbit despre un trust-based approach uh, Ludwig Erhard a, însă a spus ă, încrederea e bună, controlul poate e mai bun. Și atunci cât de lax vreți să fie regimul bazat pe un așa numit trust-based approach. Și ați vorbit în termeni extrem de lirici despre IMM-uri, dar Uh, mă întreb, dacă, uh, mă întreb dacă puteți să spuneți ceva concret, având în vedere că în mai doriți să faceți uh, deja niște concluzii ale Consiliului. Mulțumesc, doamna Carvalho. Thank you very much. Uh, and I would like... Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să îl felicit pe domnul ministru reprezentant al președinției maghiare și sunt fericită să asist la această lansare a procesului de simplificare în acest domeniu. Parlamentul a prezentat un raport privind simplificarea programelor de cercetare și inovație și există un întreg pachet de recomandări în acest raport, recomandări extrem de importante care ar trebui puse în aplicare. De altfel, Comisia începe punerea în aplicare a acestor măsuri însă trebuie să înfrunte anumite dificultăți, nu numai în ceea ce privește uh, competitivitatea, Consiliul pentru Competitivitate, ci și Consiliul pentru Finanțe. Sper că domnul ministru va putea să ne spună ce uh, s-a afirmat în cadrul acestora și va încuraja simplificarea. Mulțumesc. Doamna Herzog, mulțumesc, domnule președinte. Dumneavoastră sunteți primul care, care a primit aplauze în Comisia ITRE. Și eu am participat la acest aplauz și subscriu la cele ce le-ați spus. În primul rând, aș vrea să vorbesc despre IMM-uri și să vă întreb, uh, să pun următoarea întrebare. Știu că IMM-ul constituie o prioritate pentru președinția ungară. Văd care sunt uh, uh, problemele IMM-urilor. Problema Problema nu este doar accesul la fonduri, ci este îndatorarea eh, ciclică a eh, IMM-urilor. Apoi, eh, pe lângă capacitatea de inovare a IMM-urilor, trebuie ca IMM-urile să poată să-și crească și capacitatea de absorpție a inovării. Adică trebuie să poată aibă acces la mai, mai bun la tehnologiile, de exemplu, care sunt mai reduse în emisii de carbon. În încheiere, permiteți-mi să vă spun că mă bucur pe de o parte că veți organiza în mai 24-25 o conferință pentru IMM-uri. Nu, nu mă bucur foarte mult că din păcate, săptămânile acestea dedicate IMM-urilor întotdeauna se organizează în uh, săptămânile din, în președințiile din primul semestru. Uh, vreau să știu de ce săptămâna IMM-urilor anul acesta a fost mutată pe octombrie în președinția polonă. Mulțumesc. Domnule ministru, aveți cuvântul. Puteți răspunde dacă vreți. Așa, try anyway, yeah. um... Nagyon szenzitív, ha szabad a magyar kérdés, a magyarul válasz. Încerc să răspund în limba maghiară la întrebarea din limba maghiară. Nu este ușor să, să vezi și codru și pomii la atâtea dosare și de aceea mă, mă bucur că pot să fiu președintele în cadrul Consiliului uh, pentru Competitivitate uh, în toate uh, dosarele care sunt tratate de această formațiune a Consiliului. Deci încerc să păstrez o vedere de asamblu pe lângă examinarea cu atenția detaliilor. Într-adevăr, uh, raportul intermar privind FP7 arată că cercetătorii, întreprinzători, institutele din statele europene din estul Europei au mai puțin acces, uh, pot participa în măsură mai, mai mică la uh, activitatea de finanțare a cercetării și dezvoltării. Am avut uh, deja dezbateri și discuții pe această temă și cred că se conturează mai multe motive pentru acest deficit. Deci, uh, odată avem un deficit de, în dezvoltare general pentru că a existat un deficit timp de 40 de ani, uh, motivat politic. Deci s-a cercetat multă vreme în direcția greșită, să zic așa. Însă, se observă foarte clar că problema, de fapt, este că lipsește infrastructura de susținere a cercetătorilor, de sprijin a cercetătorilor. Și um, cred că merită să reflectăm la această problemă, adică cum putem să creăm o infrastructură care să susțină uh, uh, cercetătorii, care facilitează activitatea cercetătorilor și oamenilor, oamenilor de știință. Uh, FP7 Uh, formulează o principiul excelenței. E, în numele acestei excelențe, trebuie să, în virtutea acestui principiu, trebuie să uh, uh, participăm și la crearea de excelență. Adică în Europa de Est este necesară oferirea unui cadru de susținere pentru oamenii de știință și cercetători. Dacă vedem, de exemplu, Uh, care este proporția în care uh, uh, cercetătorii din Est au succes, atunci excelența este, se păstrează ca proporție, pentru că în, și în vest și în est, 15-20% din proiecte de cercetare câștigă uh, diferitele licitații și concursuri. Problema este că nu există o participare în masa, în volumul în care există din țările de, uh, din vestul Europei. Voi uh, cerca să răspund limba germană la întrebarea pusă în limba germană. Eu cred că acest, uh, acest moto inovare în loc de administrare nimerește foarte bine situația în care ne aflăm. Dacă, de exemplu, vedem cât timp trebuie să uh, uh, irosească cercetătorii cu completarea unor uh, formulare pentru a, pentru a face rost de niște fonduri, atunci, practic, observăm că mult timp din, din timpul care ar putea fi prevăzut pentru cercetare, de fapt, este irosit. Problema problema administrării și poverii administrative este chiar înfricoșitoare în anumite cazuri. Și asta duce la situații de genul celor deja menționate că că datorită lipsei de capacitate administrativă în estul Europei se creează, iată, un deficit în domeniul cercetării și inovării între uh, cele două uh, părți ale Europei. Înțeleg citatul dumneavoastră cu There's no thing, such thing as a free lunch. Uh, de fapt, nici nu știu dacă e de la Milton Friedman acest uh, uh, citat. De fapt, propoziția, citatul nu era complet pentru că de fapt, citatul era ori costă de două ori mai mult, ori este, liber, este gratuit acel prânz de free lunch, dar atunci nu are nicio valoare în activitatea de cercetare, în, licita, în licitațiile pentru proiectele, eh, finanțe, eh, eh, proiectele de finanțare a cercetării, trebuie să fie făcute astfel încât administrația să nu fie preponderentă. Între cercetare și inovare există mari deosebiri. Dacă privim cercetarea sub raport Uh, pur și simplu economic, atunci uh, investim bani în cercetare pentru a, a, a obține mai mulți bani, în inovare însă investim pentru a, a crea noi resurse potențiale producătoare de bani. Deci de aceea cred că uh, ar trebui să închidem cercul în jurul cercetării și inovării împreună. În ce privește simplificarea și vorbitorul trece în limba engleză, avem un grup de lucru care este preocupat de simplificarea măsurilor uh, administrative și uh, care ne va prezenta uh, concluziile sale. Continuăm aceeași abordare a trioului de președinții din care facem parte și uh, Consiliul uh, trebuie să aștepte propunerile acestui grup de lucru înainte de a face propuneri concrete. Iar ultima întrebare, din nou uh, se trece în limba maghiară, în ce privește îndatorarea înseriată, ciclică a IMM-urilor, Uh, Consiliul de Competitivitate are competențe și în ce privește uh, decizia privind uh, plățile întârziate, late payments. Trebuie să încercăm să, să impunem aceste principii în toate statele membre. Oricum, președinția ungară dorește să pună în centrul preocupărilor sale situația IMM-urilor, Tocmai de aceea organizăm uh, această decernare a premiului pentru antreprenoriat uh, pentru IMM-uri. Din păcate, Eh, din punct de vedere fizic nu a fost posibil organizarea săptămânii IMM-urilor. Oricum, programul eh, președinției ungare este extrem de încărcat cu diferite manifestări și de aceea îmi pare și mie rău, regret și eu, că nu a existat eh, posibilitate pentru a organiza săptămâna IMM-urilor în mandatul președinției noastre. Mulțumesc! Domnule ministru, vă mulțumesc pentru participarea la reuniunea noastră. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați oferit informații foarte interesante și vă mulțumesc că uh, cu concursul dumneavoastră am reușit să dezbatem în mod intens multe aspecte. Uh, asta s-a datorat și răspunsurilor noastre foarte precise. Uh, mi-a plăcut uh, nouă, mi-a plăcut și mie că, iată, v-ați exprimat atât de perfect în mai multe limbi. Eu sper că vom avea o bună colaborare în următorul semestru și că vom reuși să ne revedem uh, încă înainte de uh, sfârșitul mandatului dumneavoastră, pentru că și colegii noștri care v-au vizitat deja în Ungaria sunt foarte mulțumiți până acum. Mulțumesc! darf damit die Sitzung schließen und cu aceasta suspend uh, reuniunea noastră și rog colegii care acum trebuie să iasă din sală să o și facă pentru că urmează reuniunea coordonatorilor. Și avem nevoie de toate minutele disponibile pentru reuniunea coordonatorilor. Deci, ieșiți afară, acolo vă așteptați, acolo puneți întrebări uh, oaspetului, acolo mai discutați între dumneavoastră.